Cari colleghi, buongiorno. Bună ziua, dragi colegi. Vă mulțumesc că ați fost aici la timp pentru ca să putem începe cu câteva comunicări din partea președintelui. După cum știți, am mai vorbit despre aceste subiecte ieri. Schimbul de opinii cu generalul Morion pentru astăzi după amiază a fost uh, anulat din cauza unei greve în Franța a trenurilor. Această discuție a fost uh, amânată pe 10 noiembrie la 16 jumătate și pe lângă domnul Morion va veni și colegul Berman, care a fost numit șef al misiunii de observare electorală a Uniunii Europene pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale care a fost anulat înainte în Afganistan din cauza uh, retragerii lui Abdullah Abdullah uh, contra candidatului uh, Karzai. Fiind dat că nu doresc să sacrificăm în totalitate reuniunea din această după-amiază și fiind dat că ar trebui să vorbim despre alt punct în loc, aș propune ca punctul 13, stabilirea unui instrument de finanțare pentru cooperarea cu țările industrializate, să fie uh, discutat în această dimineață și vom încheia așadar uh, cu uh, ceea ce cu punctul de pe ordinea de zi care este ultimul în momentul de față. După cum știți, tratatul de la Lisabona a fost semnat de către președintele ceh și de aceea nominalizarea comisarilor al Uh, și al vicepreședinților comisiei va avea loc probabil până la sfârșitul anului. Comisia Afaceri Externe va fi mandatată cu organizarea unor serii de audieri a acestor comisari, comisar pentru, extin, pentru extindere, pentru dezvoltare, comerț internațional și poate alte resorturi, bineînțeles și reprezentanți eh, ai comisiei care vor avea funcția de vicepreședinte. Vom avea poate și ocazia să îl întâlnim tot în comisia noastră pe ministrul afacerilor externe al Uniunii, care va fi, eh, de asemenea, eh, va veni în fața comisiei noastre. După atribuirea portofolilor comisarilor, audierile vor avea loc în timpul sesiunii de la Strasbourg pentru dezvoltare și comerț internațional, cel puțin. Iar săptămâna viitoare, la, luna viitoare, la începutul lui decembrie, va avea loc o reuniune um, ordinară a AFET pentru a audia alți comisari. Datele vi le vom comunica cât de repede, dar vă rog să vă treceți deja vinerea 4 decembrie în uh, calendare, care va fi probabil data pentru audierea vicepreședintelui Comisiei și a înaltului reprezentant. Uh, această funcție cu două, uh, două părți, să spunem. Așadar, trecem acum. Da, vă rog. Domnul Atkins are un punct de ordine, vă rog. Sorry, those, uh, În ceea ce privește, privește aceste chestiuni administrative, vă dați seama că suntem, că suntem luați cam din scurt. Ni se vorbește acum despre audiere vinerea, uh, lucru care îi, uh, îi deranjează pe cei care au treburi de făcut în circumscripție. Cred că și dumneavoastră intrați în acest uh, grup. Eu am o întâlnire vinerea și nu pot să o anulez, pentru că în mod normal nu avem reuniuni vinerea. Am putea cumva să, să modificăm această dată? Da, aveți dreptate și faptul că am fost de acord cu, am dat din cap înseamnă că sunt de acord cu dumneavoastră, sunt de acord că în primele, primele și ultimele zile ale săptămânii întotdeauna avem foarte multe alte atribuții și este foarte greu să introducem astfel de evenimente. Totuși, nu există altă posibilitate să îl uh, audiem pe înaltul reprezentant înainte să-și înceapă activitatea. Deci avem o posibilitate foarte mică de o paletă mică de date și aceasta a fost decizia conferinței președinților la care eu nu pot decât să spun da. Domnul Howitt, după aceea domnul Posselt. Momento, momento, ordine. În ordinea pe care am numit-o, vă rog, domnul Howitt și după aceea domnul Posselt. Mulțumesc, domnule președinte. Poate că e o problemă de traducere, dar v-ați referit la înaltul reprezentat spunând el. Ar putea să fie el sau ea? Eu sunt un susținător al lui David Miliband și Eh, și dacă, dorește să, dacă se dorește folosirea pronumelui el, poate că este potrivit. Bine. Va bine, eu o... Foarte bine. Am notat aceste comentarii. Dacă sunt anumite probleme cu vocabularul feminin și masculin, uh, de exemplu, nume de animale în, germ- în italiană, unde tigrul e feminin, chiar dacă tigrul de fapt este un animal la care care ne sugerează mai degrabă genul masculin. Bun, domnul Postel, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt printre cei care sunt de părere că putem să ne întâlnim și vinerea, dar înțeleg bine pe colegii care au înainte de Crăciun foarte multe obligații în circumscripțiile lor. Și vreau doar să le spun că noi avem, de fapt, o reuniune de trei zile în decembrie, 1, 2 și 3 decembrie. O reuniune a Comisiei AFET care durează trei zile și mă întreb oare nu s-ar putea în una din aceste zile, în loc să avem o reuniune normală a Comisiei, să organizăm o audiere. Nu înțeleg de ce nu este posibil să organizăm atunci audierea. Ce consideră, de fapt, conferința președinților că este potrivit? Știu că gândește foarte mult această conferință, dar nu știu ce consecințe are gândirea lor. Questi argomenti sono stati... Absolut. Toate aceste argumente au fost uh, probabil considerate de cei care au decis uh, ordinea de zi. Așadar, se pare că, deși zilele cele mai evidente erau acestea, asta a fost decizia. Pentru că uh, sunt anumite audieri care nu pot să se suprapună cu altele sau care oricum nu se suprapun bine cu celelalte obligații pe care le avem noi și ce a rămas, a rămas vinerea. Îmi place, nici mie nu-mi place foarte mult, dar din păcate uh, nu avem altă alternativă mai comodă și mai practică. Haideți atunci să începem cu ordinea de zi și anume cu uh, propunerea de rezoluție referitoare la strategia Comisiei, uh, mă scuzați, la propunerea de rezoluție referitoare la raportul de țară pentru Croația. Domnul Svoboda este raportor și dau cuvântul pentru ca să ne introducă această temă. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Svoboda. Aș dori să vă atrag atenția asupra câtorva puncte, pentru că am avut ieri deja o dezbatere care a ținut cont de multe puncte care se potrivesc și azi. Un punct care se discută foarte des este sistemul juridic și combaterea corupției în acest context. Cred că în acest domeniu Croația a făcut uh, progrese considerabile, dar cu siguranță nu se află încă la capăt de drum. Am subliniat în raportul meu exact care sunt problemele din acest domeniu, că necesită o observare mai apropiată și este nevoie de o activitate mai intensă a guvernului. A existat două semnale importante și anume um, demisia vicepremierului și ridicarea imunității pentru fostul ministru al apărării în Croația. N-aș vrea să dau judecăți de valoare peste cele două persoane, dar faptul că au existat demisii și o ridicare a unei imunități sunt, cred eu, două semnale pentru mine cel puțin și pentru populația croată, bănuiesc, care arată că nimeni nu se află deasupra legii și că persoane care sunt uh, în culpă sau uh, sunt uh, potențial corupți sunt imediat sancționați. Mi se pare că acest semnal este foarte important și arată că există o justiție care funcționează. În al doilea rând, am constatat că există uh, o um, susținere destul de moderată în rândul populației față de aderarea la Uniune și aș cere guvernului să facă mai multe în sensul unei um, cooptări și conștientizări mai puternice a populației față de acest uh, subiect. Se pare că foarte multe grupe, chiar și Biserica, a criticat acordul cu Slovenia, care s-a semnat de curând, uh, se pare însă că um, nu s-a înțeles încă peste tot că aderarea la Uniunea Europeană depinde de relațiile cu Slovenia. Pentru că dacă nu se reglează această problemă, înseamnă că mai e nevoie de multă muncă de conștientizare. Un alt punct important este colaborarea cu Tribunalul Penal uh, din, de la Haga, Tribunalul Penal Internațional, am vorbit despre asta ieri. Guvernul croat a creat un task force special acum uh, câtva timp, un pas foarte bun. Guvernul croat l-a invitat și pe domnul Varmed să um, trimită chiar din partea statelor membre ale Uniunii membri în acest task force și acum vom vedea cum va uh, reacționa Croația după ce vor fi trimise documentele la Tribunalul Penal Internațional și dacă vor fi trimise aceste documente care sunt cerute. Îmi pare rău că uh, nu, procurorul de la Tribunalul Penal Internațional nu dorește să fie implicat în această procedură, dar cred că Există posibilitatea pentru toate statele membre să-și trimită experți în acest task force pentru a vedea dacă se lucrează cu adevărat eficient. Însă chiar guvernul croat a adresat această invitație către toate statele membre și eu zic că ar trebui să-i dăm curs cât mai repede. Nu se înțelege foarte bine în lucrul, faptul că în Croația se face critică, se, în Croația, facem critică adesea, aducem critică față de Croația și spunem că nu se face destul, dar după aia când ni se trimite o invitație să o supraveghem îndeaproape procesul, nu reacționăm, nu mi se pare că ar fi corect. Uh, Repatrierea refugiaților. Sigur că mai există anumite chestiuni care au rămas deschise, mai ales pentru persoanele strămutate care se, întoarcă, se întorc, care aveau proprietate într-o parte, care aveau fie o locuință, care le-a fost retrasă, care acum nu au unde să mai trăiască și trăiesc fără nicio compensare. Croația încearcă să rezolve această problemă, mai există anumiți pași care trebuie făcuți, dar în mare Croația este cu siguranță pe calea cea bună pentru a face ce trebuie. În legătură cu competiția, concurența în domeniul economiei, aș putea spune că problema șantierelor navale este una care a rămas încă deschisă. Trebuie să aibă loc o a doua, un a doilea apel de oferte. Nu cred că aceasta este o problemă care ar putea să schimbe perspectiva aderării, dar mai este mult de făcut sistemul licitațiilor publice, de asemenea, aici nu suntem foarte convinși că se practică cele mai bune metode în Croația în momentul de față, dar acest lucru s-ar putea spune și despre anumite state membre. Croația totuși trebuie să facă posibil uh, să existe o procedură transparentă în cazul licitațiilor publice și să se mai schimbe câte ceva. Și ultimul punct se referă la colaborarea regională și la relațiile bilaterale. Am discutat și ieri despre acest subiect, despre acordul cu Slovenia. Cei doi premieri au semnat ieri, din fericire, acest acord de care ne bucurăm, însă acesta este încă deschis pentru că ratificarea nu a avut încă loc, bineînțeles. Aș dori să menționez o rezervă care a fost exprimată aici, anume că lista pe care trebuie să o întocmească Comisia cu privire la persoanele care vor lucra apoi la acest tribunal de arbitraj trebuie neapărat să conțină persoane calificate, persoane profesioniste și care au fost deja active într-un domeniu similar aș vrea să facem o schimbare. În loc de textul pe care îl avem aici, să putem prelua textul din prima variantă a acordului unde scrie to establish established by the President of the European Commission. Deci trebuie să fie clar că președintele Comisiei uh, are un rol de jucat aici și că nu poate să-și permită nimeni să trimită pe cine dorește. În legătură cu problemele transfrontaliere cu ceilalți vecini care nu sunt cuprinși în acest acord, uh, Serbia, Bosnia-Herzegovina au fost invitate să poarte discuții bilaterale pentru a rezolva problemele care mai există. Cu Montenegru însă uh, s-a mers de comun acord în fața tribunalului Uh, internațional. Așadar, cred că colaborarea regională va fi rezolvată pe cale bilaterală, așa cum a funcționat ea destul de bine, oricum și va funcționa, sper, până la sfârșitul negocierilor. Și ultimul punct, ne, ul, capitol, um, încheierea negocierilor, îmi scuze, care vor încheia, sperăm, la sfârșitul uh, sau la mijlocul anului viitor, dacă, repet, dacă eforturile guvernului croat vor fi în continuare consistente și dacă problemele care au rămas deschise vor fi rezolvate. Noi nu putem să dăm nicio promisiune, nu este asta sarcina noastră, dar cred că ar trebui să dăm un target pentru că trebuie să ne gândim că o procedură de ratificare durează un an, un an jumate. Asta n-am scris în raportul meu, dar uh, Probabil aceasta ar însemna o aderare în 2012. Ideea ar fi ca anul viitor, în orice caz, să se încheie negocierile. Acest lucru ar fi posibil dacă, bineînțeles, se fac eforturile din partea Croației. Mulțumesc! Grazie, onorevole Svoboda. Mulțumesc, domnule Svoboda. Aș vrea doar să fac o precizare, pentru că dumneavoastră v-ați referit la textul pe care, textul pe care l-ați uh, împărțit, pe care l-am primit cu toții. Așadar, eu acest text trebuie să fie verificat de juriștii lingviști și după aceea dat traduceri în toate limbi, limbile. Deci observația dumneavoastră va trebui să fie adaptată la uh, faptul că acest text se va traduce în toate limbile. Domnul Posselt dorește să ia cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și domnului Svoboda pentru felul în care a lucrat la acest raport. Este un raport extrem de clar, extrem de concis, ca de obicei, cum ne așteptăm din partea lui. Și fiind dat că avem foarte mulți colegi noi în Parlament și în această comisie, vreau să lansez un apel către colegii noi ca să ne uităm la acest raport cu atenție, pentru că stilul din acest raport, concentrarea cu care lucrează, felul în care explică concis despre ce este vorba, ar putea să fie pentru noi un uh, model. Am putea să înțelegem că așa ar fi bine să facem rapoarte. Dacă ne uităm la raportul cadru al domnului Albertini, acesta vorbește de strategie și cred că n-ar trebui să luăm lucruri care sunt valabile pentru toate statele membre sau mai multe state membre pe care să le apoi să le cerem din partea țărilor candidate. Eu zic că ar trebui să ne concentrăm pe situația concretă din Croația și mi se pare că raportul domnului Svoboda reușește să facă acest lucru de minune. Cred de asemenea că ar fi necesar ca obiectivul 2010 uh, pentru finalizarea negocierilor să fie trecut în uh, raport, chiar dacă nu este o dată obligatorie. Uh, dar eu zic că n-ar trebui să dăm impresia croaților că încercăm să tergiversăm lucrurile. Există în momentul de față impresia aceasta de parte croată și domnul uh, Svoboda ne-a vorbit de eurosceptica din, uh, de euroscepticismul din Croația în momentul de față care ar fi accentuat de așa ceva. Nu numai guvernul croat este cel care trebuie să facă eforturi și noi trebuie să dăm poate mai mult. S-a spus chiar, ieri am auzit că există impresia că lucrurile se amână și se amână mai departe, dar bineînțeles că și ei trebuie să-și îndeplinească criteriile. De exemplu, la punctul G, eu aș zice continuous, cum spune uh, domnul Zvoboda, dar am putea eventual să dăm chiar o dată clară. Și mai există un al doilea punct care, zic eu, duce la foarte multă critică, senzația că se aplică alte criterii decât cele care s-au aplicat la statele care au aderat înainte. De exemplu, în, am fost în Voivodina, deci o parte a Serbiei care este vecină cu Croația. M-am întâlnit cu primarul acestui oraș și l-am întrebat dacă la ei mai există refugiați din Croația și mi-a spus că sunt toți plecați, deja s-au întors. Deci problema cu repatrierea refugiaților chiar nu cred că este una atât de reală când ar fi să comparăm cu situația statelor vecine. Există o comparație, comparația este evidentă între refugiații care s-au întors în Croația și cei din alte state. Același lucru este valabil, bineînțeles, și pentru colaborarea cu Tribunalul Penal Internațional. Sunt de acord că trebuie să susținem acest task force, dar vreau să vă spun foarte deschis că am senzația că unele state membre ale Uniunii nu fac decât să încerce să plăte- pună Croația să plătească pentru pentru greșelile pe care le-am făcut în 1991 când a început războiul în această regiune, pentru că atunci toate statele membre au făcut greșeli și acum încearcă fiecare în felul lui să supracompenseze aceste erori și cred că și în Croația se simte acest lucru și se discută în um, opinia publică. Ar trebui să fim extrem de corecți și să recunoaștem eforturile Croației și dacă ne gândim de fapt că nici nu prea se mai vorbește de generalul Mladic, care este absolut uh, uitat, dar în același timp eforturile Croației sunt luate sub lupă și analizate dacă oare nu este ceva care nu e în regulă, mi se pare că se creează o senzație de mm, unfairness, de uh, tratament inegal față de Croația și cred că n-ar trebui să dăm această impresie. Domnul Svoboda nu a făcut acest lucru și cred că ar trebui să facem presiuni pentru că la sfârșitul, uh, până la sfârșitul anului viitor să se deschidă toate capitolele de negociere și poate că până uh, să, să poată fi și închise cât se poate de repede până la, deci să fie deschise până la sfârșitul anului acesta și să fie închise până la mijlocul lui 2010. Mulțumesc, domnule Svoboda, foarte mult pentru acest raport, un raport echilibrat, critic în același timp, dar și foarte util pentru că el îndeamnă la realizarea obiectivelor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Postelt. ați eh, vorbit în aceeași concizie ca și raportorul și aș vrea de asemenea să preiau și eu această rugăminte la, către toți colegii care vor să ia cuvântul, pentru că sunt foarte mulți. Avem timp până la 11 pentru trei rapoarte și aș vrea să vă rog să nu depășiți trei minute când luați cuvântul. Domnul Cacin are cuvântul acum, sper trei minute. Grazie, președinte. Uh, rad bi tudi sam uh, iskreno čestitev colegii. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit și eu pe colegul Svoboda pentru acest proiect de rezoluție. Domnul Svoboda a demonstrat că nu este numai un bun cunoscător al acestui domeniu, ci și un deputat care își ia activitatea foarte în serios și care este cu adevărat un expert uh, pe tema Balcanilor. Vreau și eu să repet într-un, în altă nuanță ce a spus domnul Posselt și să vă amintesc și că ieri am constatat că, în ciuda semnării acordului între Croația și Slovenia, ne aflăm în continuare într-o fază critică Trebuie să găsim o majoritate pentru ratificarea acestui acord. De aceea trebuie să o spunem foarte clar. Croația are dreptul să aibă, să-și ia timpul pentru a găsi această majoritate, pentru a găsi un consens între opoziție și coaliție. Și pentru a pregăti opinia publică pentru acest acord. Și la punctul G, unde se vorbește de data Uh, pe care a, pe care a propus-o domnul Posel să o indicăm 2010 pentru încheierea negocierilor, mie nu mi se pare potrivit să facem acest lucru. Datele sunt un lucru periculos, pentru că e foarte greu să le îndeplinești, să le atingi. E mult mai bine să ne punem de acord pe o formulare mai generală de genul cât mai devreme, cât mai de curând. Croația trebuie să spună ea însăși când este gata, când este posibil să încheie negocierile. Pentru că dacă dăm o dată, aceasta ar putea fi prevăzut percepută și ca o presiune din partea Uniunii Europene. Croația are o dinamică proprie și noi ne dorim ca negocierile să fie încheiate cât mai repede, fie că este o lună mai târziu decât data pe care o dăm, am dat-o noi. Tot mi se pare mai bine decât să spunem, a, nu s-a îndeplinit data pe care am prevăzut-o noi. Aș dori însă să-i recomand colegului Svoboda ca la punctul 27, unde face referire foarte corect la datoriile care, la obligațiile care, pe care Croația trebuie să le mai îndeplinească, să vorbească și de să vor, văd că vorbește aici de succesiunea după fosta Iugoslavia. Aceasta este o problemă extrem de dificilă moștenirea fostei Iugoslaviei, nu numai pentru Croația, dar și pentru cele care nu au încă statut de candidați. Este într-adevăr un subiect foarte sensibil și foarte dificil. În același timp, vreau să mai vorbesc și despre o practică care este acum uh, la ordinea zilei în Croația și anume, justiția condamnă pe cineva pentru crime de război și după aceea respectivul dispare. Nu se mai găsește persoana în Croația, ă, deodată apare în Bosnia și acolo este în siguranță. Și o ultimă recomandare de adăugare. Cred că problema cărții funciare ar trebui să fie explicitată, pentru că cartea funciară incompletă este obstacolul cel mai mare când e vorba de re, um, procedarea proprietăților către croații care au fost repatriați. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum coordonatorul PPE. Äh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să îl felicit pe domnul Svoboda pentru acest raport. Mă bucur și că s-a semnat acordul dintre Croația și Slovenia ieri la Stockholm. Și sper că partidele din țara domnului Cacin să nu considere că acest acord este un nou obstacol pentru țara sa. Eu zic că ar fi bine să ajungem în situația în care în problemele bilaterale să nu punem prea multă miză atunci când vorbim de aderarea la Uniunea Europeană. Aderarea la Uniunea Europeană trebuie să fie folosită pentru a ajunge la o soluție comună, pentru că altfel este mereu teoria autobuzului. Cineva care stă în autobuz zice eu sunt în autobuz, autobuzul e plin, să nu se mai urce nimeni la stația următoare. Și nu cred că trebuie să ne purtăm așa unii cu alții. Croația nu se află în aceeași situație, chiar ca țară nemembră, să uh, aducă critici față o, de o țară membră, pentru că nu are încă pârghia aderării. Și cred că ar fi bine să nu folosim aceste dezechilibre pentru a exercita presiune. Vreau să fiu de, vă spun că sunt și de acord cu ce a spus domnul uh, Posselt cu privire la colaborarea cu Tribunalul Penal Internațional. Începutul negocierilor cu Croația a fost amânat destul deja. Am căutat pe cineva care nu se mai afla în Croația, ci în insulele Canari. Desigur că a avut dreptate și colegul nostru dinainte, care ne-a spus că nu se găsește întotdeauna nu se mai găsește persoana în Croația, cea pe care o căutăm. Dar, din principiu, fiecare țară ar trebui să își evalueze singură evoluțiile atunci când e vorba de jaloanele pe calea aderării. Când mă gândesc la alte negocieri, mi se pare că nu suntem neapărat corecți acum. Și din acest motiv aș vrea să vă rog ca astfel de probleme să nu fie cele decisive atunci când e vorba de pasul în care merg negocierile. Și mi se pare că ceea ce a spus domnul Svoboda în raportul său, că acestea sunt probleme de, că problemele de administrație publică, de corupție, așa cum am auzit-o și ieri de la negociatorul șef al Croației, cred că acestea sunt problemele unde trebuie să fim atenți ca să se facă progrese. Pentru că acestea, în primul rând, nu sunt eforturi pe care Croația trebuie să le facă pentru Uniunea Europeană, ci ar trebui să le facă și dacă n-ar vrea să fie membru în Uniunea Europeană, pentru a avea o șansă la progres. Dacă vedem ce sondaje proaste are Europa în Croația, de ce euroscepticism ne bucurăm, atunci cred că ar trebui să acționăm și să vedem cum îi cooptăm pe cetățeni, cum le oferim, de fapt, o administrație și o jurisdicție care, pe care să se poată baza. Și aș vrea să lansez un apel către Croația să ia decizii concrete în acest domeniu pentru ca, într-adevăr, să putem încheia negocierile. Mulțumesc! Grazie, onorevole la parola... Mulțumesc, domnule Brock. Doamna Pack. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș putea spune că Elmar a spus totul, dar eu vreau să mai formulez și mai... Nu se poate spune, domnul Bloc, nu se poate să fi spus tot. Bun, cred că suntem de acord, dar aș vrea să formulez totul și mai pertinent, dacă pot să spun așa. Și anume, în domeniul justiției, Acum un an jumate, când s-a schimbat guvernul în Croația, s-a schimbat șeful poliției, ministrul de justiție, de atunci Croația a făcut uh, progrese majore și de aceea sunt de acord cu tot ce s-a spus până acum. Sigur, se poate îmbunătăți situația, dar cred că ne aflăm deja pe o cale foarte bună. Vreau să subliniez și faptul că colaborarea cu Tribunalul Penal Internațional de la Haga se discută îndeaproape, dar nu trebuie să folosim acest subiect așa cum o face o țară pe care nu vreau să o numesc, pentru a întârzia aderarea. Dar această țară trebuie să știe că nici, nici în țara ei nu se colaborează încă, în această țară nu se colaborează încă perfect cu tribunalul și chiar vreau să vă spun că toți cei care au trebuit găsiți au fost găsiți, chiar dacă au fost în Fuerteventura. Și în al doilea rând, documentele care se cer în momentul de față, documente uh, de război, despre un război care s-a purtat um, în Croația, care a fost ocupată timp de patru ani de către Serbia. În acest um, război nu au existat poate atâtea documente câte caută unii, pentru că a fost un război fulger și nu a s-a terminat cu foarte multe documente. Unele documente care se caută nici nu există și sunt convinsă chiar că unele au fost distruse. Și de fapt și guvernul a constatat acest lucru în parte deja. Un guvern care moment atunci nu era în guvern și care constată astăzi că nu mai regăsește anumite documente sau care chiar constată că au fost distruse unele documente, nu poate decât să spună că el le-a distrus și atunci va fi pedepsit, dar nu poate spune că documentele au dispărut, pentru că atunci ar însemna să punem carul înaintea boilor. În al treilea rând, tema anului 2010. Nu trebuie să scriem în raport că în 2010 Croația devine membru, ci scriem că pot fi terminate negocierile. Și vreau să-i rog pe colegii din Slovenia să nu fie mai catolici decât papa. Să le amintim totuși că din 1989 încoace, Slovenia a avut perspectiva să adere în 2004 fără Uh, protocol adițional. Da, și în 2004 au devenit uh, membru în Uniunea Europeană și poate că nu era neapărat, uh, țara respectivă nu era neapărat 100% gata. Și deci de aceea nu vreau să mai aud de succesiune, nu vreau să mai aud de fosta Iugoslavie. Sunteți și voi o parte a acelei um, regiuni care este uh, implicată, de exemplu, în problema Ljubljana Banca, să nu ne amintim de totul și să nu începem să dezgropăm morții și să-i aruncăm în curtea țării vecine. Haideți să respectăm acest lucru cu toții. Mulțumesc! Grazie, onorevole Pac. La parola... Mulțumesc, doamnă Pac. Domnul Weigel. Grazie, președinte. Včasih sem resnično uh, presenecen nad. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt totuși surprins să văd cum se duce această dezbatere despre țara candidată croată, Croația. Câteodată prieteniile critice sunt mai rele decât dușmania. Se încearcă introducerea diverselor teme care nu sunt neapărat pertinente în această discuție. Cred că ultima aderare a mers oricum deja puțin peste limitele corectitudinii parlamentare. Uh, și dacă ar fi să vorbim despre obiectivitate, atunci să vorbim și despre obiectivitate în cazul Sloveniei. Să vorbim uh, și de interesul Sloveniei ca Croația să adere la Uniunea Europeană. Slovenia a susținut însă Croația întotdeauna la, uh, pentru aderare și nu am, vom face acest lucru mai departe și nu cred că ar trebui să începe să ne aruncați cu pietre degeaba. Vreau să mă alătur și eu mulțumirilor care au fost adresate domnului Sloboda mm, și pentru că abordarea dumnealui mi se pare foarte echilibrată. Raportul conține atât uh, laudă cât și critică. Amândouă sunt necesare. Și eu aș face câteva uh, remarci critice care însă trebuie să fie considerate ca, un critic, ca o critică constructivă. Cred că lucrurile sunt mult mai dramatice decât am auzit-o astăzi atunci când e vorba de repatriere. Însă, moștenirea aceasta și sensibilitatea subiectelor bilaterale dintre Croația și Slovenia sunt uh, mult mai mari. Trebuie să ascultăm, bineînțeles, și părerea celor care au fost uh, alungați, pentru că acele persoane au exprimat care este situația lor, au, și-au exprimat uh, problema. În legătură cu uh, Uh, faptul că un criminal de război poate să plece din țară și să rămână totuși membru în Parlamentul croat. Vorbesc de cazul Glabaș. Apoi, următorul punct care mi s-a părut, mi s-a părut interesant este faptul că la toate alegerile, Croația se amestecă în um, problemele interne ale Bosniei, chiar și într-o parte a Herțegovinei și participă activ la alegerile din această țară, atunci, de exemplu, când sunt uh, aleși uh, parlamentari sau când sunt alese alte organe importante ale statului. Nu mi se pare corect, pentru că întotdeauna aceasta duce la destabilizare și la probleme care după aceea afectează unele partide politice din Croația. Vreau să spun, de asemenea, că amestecul bisericii în situația politică din Croația și hărțuirea care are loc uh, cu privire la acordul cu Slovenia, toate acestea trebuie condamnate. Mulțumesc, domnule Weigel. Are cuvântul acum doamna Lunacek. Vă rog, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vorbesc despre problemele bilaterale între Slovenia și Croația numai pe scurt, pentru că nu mi se pare că trebuie să intrăm în detaliu pe această temă. Cred că Până acum am abordat această dezbatere foarte obiectiv. Raportul domnului Svoboda merge în acest sens și mi se pare că a reușit să trateze și această problemă sensibilă foarte bine. Felicitări, domnule Svoboda. Ați reușit un amestec între o uh, un fel de abordare critică pe de-o parte și uh, recunoaștere a succeselor. Ați vorbit despre, la capitolul critici, de îmbunătățirea justiției care este necesară și mi se pare că, într-adevăr, ați reflectat cu adevărat uh, spiritul Parlamentului European în această chestiune. Vreau să vorbesc pe scurt despre trei puncte. Primul punct a fost dezbătut și ieri cu ministrul externei Androcovici, este vorba de cazul scandalos al uh, felului în care se a, a fost tratat Friends of the Earth, ONG-ul, care a organizat o acțiune de protest în fața Ministerului Mediului și guvernul folosește în momentul de față dreptul mediului pentru a lupta împotriva Friends of the Earth, pentru a încerca să le impună o pedeapsă de 25.000 de euro, care ar însemna pur și simplu falimentul pentru acest ONG. Mă bucur că ieri ministrul ne-a spus că se va duce să analizeze această situație îndeaproape când se întoarce în țară. Aș vrea să propun că dacă nu există o clarificare în acest subiect în următorul eh, săptămâni, o clarificare pozitivă, să acționăm și anume să introducem un amendament suplimentar la punctul 25 atunci când e vorba de dreptul mediului în raport, să spunem că suntem foarte nemulțumiți cu felul în care este aplicat dreptul mediului care nu poate fi manipulat și folosit pentru ca să se împiedice acțiuni civice. Aș vrea deci să așteptăm pe acest punct pentru a vedea cum evoluează situația în Croația în următoarele săptămâni. Un următor punct, al doilea, Mă bucură că și Hannes Svoboda a menționat diversele probleme care au existat cu minoritățile. Probleme cu minoritatea sârbă sunt mai mici, dar cu probleme, probleme cu minoritatea romă au existat și raportul REN, de raportul de țară, arată că există și în state membre, într-adevăr, probleme cu populația homosexuală, de exemplu. Știu că nu este neapărat necesar să vorbim despre acest subiect, dar discriminarea pe bază de orientare sexuală este în continuare o temă pe, și în alte țări. Aș, am fost a, da, în Montenegru săptămâna trecută și cred că este important pentru ei ca măsuri de, a, de antidiscriminare să fie luate și inițiative din partea Uniunii Europene în acest sens. Și un al treilea punct și ultimul, dacă îmi permiteți, domnule președinte, ultima propoziție. Eu cred că Croația joacă un rol pozitiv chiar și în Bosnia față pentru atitudinea pe care o are populația în general acolo și aș vrea să adăugăm un amendament suplimentar în care să cerem Croației să continue, își continue rolul constructiv în sporirea capacității administrative și sporirea capacității statului în Bosnia. Mulțumesc, doamna Luna. Ce spune președintele? Are cuvântul acum 3 minute, domnul Andurakis domnule președinte. Vreau să fac câteva remarci uh, cu privire la raportul domnului Svoboda. Vorbesc în numele delegației mele și nu în numele grupului meu politic, trebuie să precizez. Noi suntem de părere că trebuie să votăm împotriva acestui raport pentru că în acest raport nu este clar deloc ce se întâmplă cu lucrătorii din Croația și ce se întâmplă până la urmă cu populația croată, care este beneficiul pentru populația croată. E vorba de monopolurile care există în Croația, care sunt în criză în momentul de față și din cauza crizei economice, în Europa de Est, aceasta este o temă foarte actuală. Iată deci motivul pentru care noi vom vota împotriva acestui raport. În Croația există un refuz destul de evident al aderării la Uniunea Europeană din cauza crizei economice, dar și pentru că această țară dacă ar adera la Uniunea Europeană, ar fi un act antidemocratic. Ar trebui, în ceea ce privește aderarea, să organizăm un referendum, poate, pentru a vedea dacă chiar se dorește acest lucru, dar acest drept nu este prevăzut în Constituție. Din acest motiv, eu zic că trebuie să votăm împotriva acestui raport. De doi ani, de fapt, a existat rezistență puternică împotriva acestui subiect și rezultatele sunt întotdeauna aceleași. Asta am auzit și din partea colegilor înainte. În legătură acum cu raportul în sine, compus, conceput de domnul Svoboda, când e vorba de acordul dintre Slovenia și Croația, e vorba de un acord care nu face decât să confirme dorința unor organizații internaționale, dar nu neapărat dorința acestor două țări. Aș dori să subliniez că nu ar trebui să uităm rezultatele celui de-al doilea război mondial în ceea ce privește relația dintre aceste state. Cred că problema bilaterală nu este de fapt una bilaterală, ci una globală. Să nu uităm. Mulțumesc foarte mult, domnule Andurachis. Are trei, minute acum domnul Cucan. Ďakujem pekne, pán predseda, nebudem potrebovať 3 minúty. Mulțumesc, domnule președinte, nu am nevoie de trei minute. Ascultam cu atenție ce a spus domnul Posselt, cerându-se, cerându-le deputaților să fie conciși. Aș dori ca uh, colegul Posselt să aplice pentru domnia sa același um, criteriu. În ceea ce privește documentul domnului Svoboda, este unul foarte echilibrat, pozitiv atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Croația, pe care o îndeamnă să fie curajoasă, astfel încât propun adoptarea sa în forma în care îl găsim acum. Mulțumesc foarte mult, uh, spune domnul președinte. Domnul Posselt cere cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu am spus că trebuie să vorbim pe scurt. Eu am spus doar că trebuie să înaintăm puține amendamente, pentru că textul e foarte bun. Nu am zis că trebuie să fie scurt textul. Aș vrea să răspund domnului Lunacek. Exact despre asta este vorba, când e vorba de nediscriminare, care nu cred că are ce căuta aici, pentru că lucrurile, după cum spuneam, care sunt valabile și pentru state membre, care sunt, uh, de fapt, uh, subiectul rapoartelor cadru nu ar trebui să fie trecute în acest raport. Așa cum a spus și domnul Brok, raportul cadru trebuie să fie folosit pentru lucruri generale. Croația trebuie să îndeplinească în materie de antidiscriminare tot ceea ce se întâmplă în Europa, dar nu trebuie să îndeplinească și condiții suplimentare sau uh, speciale. Punctul 2. Problematica croată uh, și slovenă. Domnul Weigel, amintiți-vă, vă rog, că am fost în timpul războiului în Croația și nu Croația a atacat Slovenia, ci uh, armata iugoslavă a atacat uh, Croația în final. Deci trebuie să ne amintim că atunci eram amândoi în aceeași barcă. Eu eram raportor pentru asocierea Sloveniei la Uniunea Europeană. Și dacă țineți minte, am spus că Slovenia nu poate să adere decât atunci când și-a rezolvat problemele frontaliere. Ceea ce ați spus și ieri pentru toate statele candidate. Nici nu ar mai exista probleme frontaliere dacă am fi rezolvat totul. Haideți să nu fim, um, vă rog, mai catolici decât papa cu Croația de data aceasta. Mulțumesc! Bine, due, due, eh, grazie, onorevole Postel. Due minuti. Mulțumesc, domnule Posselt. Domnul Weigel, încă două minute. Uno, si. Mulțumesc, n-am nevoie de două minute, doar un minut. Domnule Posselt. Sunt de acord cu dumneavoastră că atât Croația cât și Slovenia au fost victimele unei invaziuni militare conduse de o armată populară dictatorială a Iugoslaviei. Dar atunci când vorbiți de cel de-al doilea acord, Slovenia a aderat la Uniunea Europeană cu probleme de granițe rezolvate aproape total datorită acordul pe care îl aveam atunci. Și Uniunea Europeană a luat la cunoștință acest lucru, dacă vă amintiți. Iată deci diferența pe care o constat atunci când spun că problema granițelor este o problemă importantă când e vorba de aderare la Uniunea Europeană. Mulțumesc! Grazie, onore. Mulțumesc, domnule Weigel. Are cuvântul comisia. Doamna doctor Alessandra Cas Grahe, mă scuzați dacă am uh, pronunțat uh, greșit. You're one of the few people to pronounce my name. Nu mi-ați pronunțat numele foarte bine și nu mulți reușesc acest lucru. Vreau să vă spun uh, că este abia a treia zi de serviciu și a doua zi la Parlamentul și a doua oară la Parlamentul European. Iată deci care sunt prioritățile noastre. Să venim aici să vă ascultăm pe dumneavoastră. Aș dori să fac câteva observații. În primul rând, am înțeles în această discuție de astăzi că toți avem un obiectiv comun și anume să aducem Croația la punctul negocierilor cât mai curând, cât mai bine, fără scurtături, ă, să o facem să îndeplinească toate criteriile. Cu toții suntem de acord asupra acestui lucru. Și lucrurile merg bine în ceea ce privește acest lucru. Acordul ă, între Slovenia și Croația este foarte uh, folositor uh, pentru închiderea unor noi uh, capitole. semnarea acordului de ieri este un benchmark foarte important, este un, um, un eveniment foarte important pentru Croația, Slovenia și Uniunea Europeană. Parlamentul European și Comisia ar trebui să încurajeze țările să ratifice cât mai curând acest acord, fără întârzieri. Acest lucru este foarte important. Ieri ne-am bucurat, am sărbătorit acest acord, acum trebuie să privim către viitor și să ratificăm cât mai repede acest acord. Croația trebuie să um, facă mai mult în anumite domenii, ceea ce se spune în raport și a fost repetat de mulți dintre vorbitori, dintre cei care au luat cuvântul astăzi. Aceste domenii țin de uh, aspectul pol- politic. E vorba de justiție, administrație publică, combaterea corupției și crime organizate, drepturile minorităților, crime de război, accesul la documente, accesul Tribunalului Penal Internațional la documente. Vreau să vă spun că în acest raport se spune că angajamentul politic pentru combaterea corupției există, acum este nevoie de o capacitate sporită administrativă astfel încât angajamentul politic există, dar nu la toate nivelurile. Ar trebui ca acest angajament să cuprindă toată societatea, toată administrația, iar capacitatea administrativă a fost îmbunătățită. Am dorit să uh, vedem aceste schimbări acum. Există angajament politic, spun încă o dată, dar insuficient la toate nivelurile. În ceea ce privește chestiunea refugiaților, Aici um, problema o reprezintă um, refugiați din alte țări care ar fi trebuit să se întoarcă la un anumit punct. Uh, avem un program de locuințe pentru refugiați. Ar trebui să se facă mai mult și uh, pe acest plan. În ceea ce privește um, Tribunalul Penal Internațional, aș uh, dori să se sublinieze mai mult această chestiune care joacă un rol crucial la capitolul 23, cel mai important capitol pentru încheierea negocierilor. Fără acest capitol, fără document, documentele lipsă, lucrurile ar putea lua o turnură proastă. Deci, trebuie să subliniem uh, încă o dată acest uh, lucru și importanța sa. Croația trebuie să Um, trimită documentele Tribunalului Internațional, fie că este vorba de grupul de acțiune, task force-ul, fie că e vorba de alte instanțe. Aceste documente trebuie trimise. În cele din urmă vreau să uh, vă spun că raportul Svoboda este foarte bun, foarte echilibrat, foarte bine întocmit. Este consecvent cu alte rapoarte ale Parlamentului European și vă mulțumim pentru aceasta. Grazie, dottoressa. Se relatore vuole replicare... Mulțumesc foarte mult. Dacă dorește să răspundă raportul, vă rog să fiți concis. Pentru că nu, nu mai avem timp după aceea. Mulțumesc. Am un singur lucru de spus către colegul care vrea să respingă raportul. Să știți că în Croația Există dreptul la referendum, deci dacă toți sunteți împotrivă, măcar informați-vă. Și apoi către ceilalți colegi. Cei doi premieri au semnat ieri un acord. Există o atmosferă bună între Slovenia și Croația. Nu cred că are sens în acest comisie să purtăm noi războaie care nu există, ci mai bine să preluăm această bună atmosferă pentru a ajuta ambele părți și pentru ca acum să reușească și să ratifice acest acord. Mulțumesc! Grazie, onorevole Svoboda. Qualche... Mulțumesc, domnule Svoboda. Termenul de depunere a amendamentelor este 8 decembrie la ora 12 și votul va avea loc pe 26-27 ianuarie în comisie și la plenară în februarie. Vă mulțumesc tuturor pentru aceste intervenții și trecem urmă, la punctul următor de pe ordinea de zi și anume la propunerea de rezoluție referitoare la reportul de țară pentru 2009 privind uh, progresele fostei Republicii Iugoslave a Macedoniei. Raportorul este Zoran Thaler. Vă rog, domnule raportor, cum am spus și înainte, dacă puteți să vorbiți numai 5 minute. Grazie, președinte dragi colegi, colegițe. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi și colege. Am să vă vorbesc pe scurt despre raport. Săptămâna trecută am fost la Scopie două zile și aceasta m-a ajutat foarte mult la redactarea acestui raport, pentru că am putut să mă informez mai bine despre situația actuală. M-am întâlnit cu uh, reprezentanții guvernelor, cu re- guvernului, cu reprezentanții parlamentelor și uh, cu cei mai importanți actori în acest proces, cu toți cei care joacă un rol important la luarea de decizie în ceea ce privește aderarea Macedoniei la Uniunea Europeană. De patru ani, această țară este țară candidată și ultimul an a fost cel mai bun an pentru Macedonia. Ce vreau să spun este că în ultimul an s-au făcut foarte mari progrese și puține regrese. Fosta Republică Iugoslavă Macedonia a îndeplinit criteriile pentru facilitățile de vize. Pe 4 octombrie Comisia a făcut uh, recomandarea de a începe negocierile de aderare, iar uh, relațiile diplomatice cu Kosovo și s-a creat o linie de demarcație cu această țară. Acestea sunt uh, rezultate foarte bune care au necesitat, bineînțeles, și curaj politic. Mai ales recomandarea Comisiei a dus la o euforie față de Europa. Sondajele arată că 96% a, din populația macedoneană susține aderarea la UE. Am avut posibilitatea după aprilie 2008, când Macedonia nu a aderat la NATO, să vedem cât de dezamăgită era populația în acel context. Statul macedonian acum se află însă la o răscruce. Guvernul, statul și Uniunea Europeană Așa cum susținem Croația, trebuie să facem același lucru și cu Macedonia. Pentru că, pe de o parte, a Balcanilor există firomul, pe de altă parte, există în sudul acestei regiuni o altă poartă importantă către Grecia, de exemplu. În Grecia avem acum un guvern nou și Există ambiții foarte mari în această țară pentru stabilizarea și integrarea Balcanilor. Trebuie să folosim, deci, acest moment oportun. Raportul uh, trebuie să fie cât se poate de scurt. Într-adevăr, cât se poate de precis și de scurt ar trebui să fie. Dar cred că în acest raport uh, se menționează punctele esențiale. Avem uh, aici de evoluțiile politice, chiar și partidele din opoziție participă foarte bine la acest proces. Există o unitate națională și o abordare coerentă în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană. Se combate corupția și lumea este conștientă că țara este încă departe de o un război uh, câștigat împotriva corupției, dar uh, Parlamentul a devenit mai eficient, câteodată legile se adoptă prea repede chiar, dar și opoziția este de părere că lucrurile s-au îmbunătățit. Alegerile care au avut loc în primăvară, alegerile locale și prezidențiale au fost într-adevăr un progres. Ele nu au fost încă 100% așa cum ne-am fi dorit, dar în orice caz au fost un progres față de alegerile anterioare. Ar fi important să mai subliniem că acordul cadru de la Ohrid cu privire la granițe este bine să fie implementat cât de repede. Se încearcă renunțarea la simbolismul provocativ dinainte, pentru că câteodată echilibrul uh, foarte fragil interetnic poate să fie destabilizat din această cauză. Vreau să vă amintesc de enciclopedia macedoneană, care a dus, de exemplu, la o nemulțumire puternică în rândul albanezilor. Statul de drept face și el progrese, mai există încă probleme, dar se lucrează la îmbunătățiri. Mai există și probleme cu eficiența administrației publice. O problemă o constituie în continuare independența și pluralismul presei. Uh, mass media este în continuare, este totuși privată, dar totuși prea puțin pluralistă. Macedonia ar trebui să facă mai multe și împotriva discriminării anumitor grupuri de populație. Mă gândesc, de exemplu, la femei. Și vreau să atrag atenția asupra situației foarte precare la lucrătoarele din uh, domeniul textil. Există o cotă a șomajului foarte ridicată în aceste branșe, dar totuși s-au făcut uh, progrese în ceea ce privește eficiența economică sau în ceea ce privește climatul economic în general. Și în final, pentru noi, credem, noi credem că pe lângă relațiile interetnice, este esențial când vorbim de Macedonia să vorbim și de relațiile cu țările vecine. Este esențial că s-a creat un program de acordare de vize mai ușor pentru cetățenii din această țară, iar uh, astfel cetățenii vor putea să ajungă în Europa concret și le vom da și ocazia uh, și le-am dat ocazia și să uh, rezolve problema cu Kosovoul pe care au rezolvat-o, am putea spune, în momentul de față. Vreau să atrag atenția asupra ultimului paragraf, așa numită antiquization cu privire la vecini, care creează diferite divergențe în populație. Acest uh, fenomen se referă la căutarea de rădăcini uh, departe în timp, în trecut. Cer de aceea să se aplice mai multă toleranță și mai multă înțelegere. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Taler. Vom trece acum la dezbaterea propriu-zisă și vă rog acum să luați cuvântul doar două minute, pentru că deja am depășit. Timpul e foarte limitat oricum. Președintele Comisiei Mixte pentru raportul și relațiile cu Macedonia, domnul Șațima Macakis, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc raportorului pentru acest raport. De exemplu, felul în care a încheiat acum uh, intervenția dumnealui cererea de mai multă toleranță. E reflectă exact și spiritul raportul său. Și ce a spus despre antiquization este într-adevăr potrivit. Aș dori de asemenea să felicit populația din Macedonia pentru că uh, a reușit să îndeplinească condițiile importante pentru aderarea la Uniunea Europeană. Aceasta a dus, într-adevăr, la euforia pe care o avem în momentul de față printre concetățeni. Trebuie să folosim acest entuziasm de care se bucură această țară. Din ambele părți trebuie să-l folosim și așa a spus și dumneavoastră. Mai este important ce s-a subliniat în raportul domnului Thaler și anume în implementarea acordului de Ohrid, dumnealui a vorbit de provocările inutile care se foloseau înainte și care în momentul de față nu se mai aplică, se referă la aceste provocări în punctele 6 și 19. Consideră într-adevăr ca și noi că vizele au fost un subiect extrem de important. Uh, de asemenea, mediul, foarte multe râuri, foarte multe lacuri sunt poluate, care aceste lucruri duc și la probleme în statele vecine. Și cred că de aici am putea să pornim pentru a încerca să aplicăm programele Uniunii Europene în acest domeniu chiar înainte ca țara să adere la Uniune. În legătură cu perspectiva de aderare, în decembrie s-a programat o discuție și cred că raportorul se referă la faptul că Parlamentul European ar trebui să lanseze un apel către Consiliu pentru ca lucrurile să se întâmple cât de repede. Știm că există foarte multe condiții care trebuie îndeplinite, dar să ne gândim întotdeauna ce ajută pe oameni și de aceea acordarea vizelor mult mai ușor este unul dintre punctele cele mai importante. Felicitări, domnule Taler, pentru acest raport. Mulțumesc, domnule Șatimakakis. Are cuvântul acum două minute domnul Copa. Doamna, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări domnului Tyler pentru acest raport. Într-adevăr, avem de-a face cu o situație foarte dificilă și dumnealui a reușit să trateze această problemă foarte echilibrat. Poziția țării mele este foarte clară. Majoritatea partidelor politice din țara mea sunt de acord cu ceea ce se spune în acest raport, și anume cu rezolvarea problemelor pe care le menționăm de fiecare dată când vorbim de acest subiect. E nevoie de un dialog mai puternic, iar poziția noastră pozitivă a fost uh, demonstrată de multe ori foarte clar, zic eu. Am arătat că este foarte important să ne luptăm pentru acordarea vizelor și acest lucru s-a întâmplat. Cred că firomul încă nu a depășit anumite sindromuri, dacă putem spune așa. E vorba, de exemplu, nu numai de poziția noastră față de relația firomului cu Bulgaria, dar și de alte astfel de diferende. Cred că trebuie să găsim o soluție pentru acest tip de certuri. Cred că ar fi bine să găsim un instrument care să ne ajute în acest sens. Mulțumesc. Care cuvântul acum doamna Gianaco pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să felicit pe domnul Thaler pentru raportul pe care l-a întocmit. În acest raport se vorbește despre progresele pe care le-a făcut Macedonia. Comisia însă a subliniat și că o temă importantă este în continuare următoarea. Corupția. Domnule președinte, de 20 de ani vorbim de problema dintre Firom și Grecia. Aș vrea să ne punem de acord că este nevoie să rezolvăm această ceartă cu privire la nume, dar de fapt nu e vorba de cearta pe un nume, e vorba de folosirea anumitor fapte și simboluri din istorie în scopul propriu. De fapt, nici nu există etnia despre care se vorbește. Și poate că aceasta ar putea să ducă la dificultăți și pe viitor, pentru că problema nu a fost rezolvată. Nu e vorba că ne este teamă de vecini, e vorba că noi am avea nevoie de un nume scurt pentru mai multe scopuri. Pentru mai multe țări am stabilit benchmark-uri. Pentru Croația, de exemplu, acesta a fost acordul cu Slovenia. Același lucru am putea spune, de exemplu, cu firomul. Bineînțeles că solidaritatea și susținerea trebuie în continuare să se facă auzite și dificultățile trebuie rezolvate, dar cred că E vorba de atitudinea unei țări față de întreaga Uniune Europeană și nu numai față de un stat membru. Felicitări domnului Thaler și mulțumesc pentru raport. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum două minutul domnule domnul Covacev. Grazie, signor președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să salut raportul domnului Thaler pentru acest raport echilibrat pe care îl discutăm acum. Salut de asemenea și progresele pe care le-a făcut Macedonia pentru a adera la Uniunea Europeană. E vorba mai ales de progrese politice, economice și sociale. Vreau să spun de asemenea și că susțin ceea ce a spus domnul Brock când a spus că statele membre actuale nu ar trebui să pună obstacole de nedepășit în calea unei țări candidate. Cred că țărilor candidate trebuie să li se pună pers- în perspectiva dialogului sporit și uh, salutăm faptul că Firomul va primi o dată pentru începerea negocierilor. pentru a rezolva într-adevăr problemele cu statele membre. Nu putem spune că în ultimul mandat al Parlamentului European nu am discutat despre acest subiect. Am discutat și am subliniat tot timpul că există în continuare domenii care sunt foarte delicate și provocatoare pentru noi, pentru Bulgaria, așa numitele hate speeches în care se fac uh, afirmări destul de uh, calomnii cu privire la aduse la o țară, discursuri care instigă la ură și credem că acest lucru nu mai este potrivit acum, mai ales în ceea ce privește relațiile Macedoniei cu alte țări. Am înaintat câteva amendamente în acest sens, dacă îmi permiteți. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Taler, pentru acest raport. Grazie, onorevole Kovacev. Mulțumesc, domnule Kovacek. Are cuvântul acum două minute domnul Kirilov. <coughs> Thank you, Mr. Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Și eu uh, cred că aceste uh, aspecte sunt esențiale pentru procesul de negociere. Dar ceea ce este important este că, și sperăm, că programul de facilitare a vizelor va uh, contribui la costurile acelei situații în care Macedonia să nu fie uh, înconjurată de, de dușman, De fapt, nici nu este. De aceea, cred că procesul de aderare ar trebui să se concentreze pe situația reală din țară și să o ajute în acest fel. Sunt de acord cu colegul din Grecia. Dacă analizăm uh, procesul care legat de nume, de fapt nu e o problemă legată de nume, pentru că Bulgaria a recunoscut numele constituțional dar este problema naționalismului extrem, acelor uh, discursuri care instigă la ură, manualelor uh, școlare. Și, foarte important, am constatat în ultima vreme o escaladare a acestor declarații și uh, discursuri chiar și la nivelul guvernului. Cred că ar trebui să lucrăm împreună pentru a rezolva aceste probleme, pentru că altfel și noi, bulgarii, credem că se cultivă uh, și se instigă la ură, lucru care nu ajută uh, nimănui. De aceea doresc să uh, laud raportorul care a introdus aceste aspecte la aliniatul 19. Deci există aceste probleme care riscă să sporească tensiunile cu uh, vecinii și trebuie să acordăm uh, atenție acestor aspecte în procesul de negociere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kirilov. Și acum, domnul Hanek, două minute. Doamna Hanek. Domnul și noi uh, susținem uh, raportul uh, Thaler și în ultima legislatură am susținut această poziție, am felicitat guvernul Macedoniei și ne bucurăm de eforturile pe care le face și de progresele pe care le face în armonizarea dreptului intern cu achiul comunitar și în combaterea corupției. Acum vreo lună M-am întâlnit cu o delegație a parlamentarilor macedoneni la Strasburg uh, și am rugat uh, să facă apel la guvernul lor și repet acest lucru, să declare că în, în mod public că nu au uh, pretenții teritoriale asupra vecinilor, pentru că în felul acesta se pot atenua temerile Uh, guvernelor țărilor uh, învecinate și mă gândesc la Grecia care ar uh, susține această idee cât și ar contribui la reducerea, să zicem, la tăcere a naționaliștilor care susțin, greci, care susțin că Macedonia reprezintă o amenințare la adresa suveranității Greciei. Și eu sper că recomandările pe care le face Comisia pentru deschiderea negocierilor să fie adoptate de Consiliul de Ministri în decembrie. Și cred că, de asemenea, și programul de liberalizare și de facilitare a vizelor va îmbunătăți relațiile dintre Macedonia și Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tanec. Și acum două minute, domnul Posălt. Mulțumesc, domnule președinte. Pot să fiu de acord cu domnul Șatimakakis, care vine din uh, fosta provincie uh, din Zarland. Aș vrea să vă citez însă ce a spus Daniel Combendit, care a spus Macedonia e Macedonia e Macedonia. Trebuie să încetăm în fine cu toate jocurile acestea cu privire la nume. Franța se cheamă Franța și nu încearcă să ia drepturile Frankfurtului și a altor re- regiuni Frank din Franken. Și de asemenea Galiția din Franța nu are nicio problemă cu cea din Spania, Marea Britanie nu are probleme cu Bretania din Franța și tot așa n-ar trebui să terminăm cu tâmpenia asta odată. Și, dragă Marieta, eu te apreciez, dar să spui că noi, macedonienii, ca grup um, etnic, nici nu existăm, mi se pare că este absolut nedrept. Mama mea vine din Austria, de exemplu. Austria a fost uh, de mulți, uh, multe secole o, o denumire pentru o regiune întreagă. Abia de mai puțin de 100 de ani există o națiune austriacă și nimeni nu se pune la îndoială ce înseamnă uh, până la urmă Austria. Până la urmă fiecare trebuie să se definească pe sine și dacă macedonenii se înțeleg ca fiind macedoneni, n-ar trebui să vim noi din afară și să le încercăm să bricolăm la identitatea lor. Sunt de aceea bucuros că domnul Thaler a vorbit despre problema antichității, pentru că am avut și noi certuri cu privire la Carol cel Mare, dacă a fost uh, german sau francez și noi la Aachen dăm uh, premiul Carol și uh, este un premiu comun și sperăm de asemenea ca și premiul al Alexandru cel Mare să fie la un moment dat un premiu care să fie valabil pentru toate popoarele din regiunea pe care o discutăm. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Postel. Tare cuvântul două minute. Domnul Angorakis. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu numele, s-au spus diverse. În text se vorbește de fosta Republică Iugoslavă Macedonia. Și acum noi discutăm mai ales despre Macedonia. În al doilea rând, este adevărat că trebuie cu toții să facem eforturi mai mari pentru a atinge stabilitate, cooperare și prietenie în Balcani, pentru a obține aceste valori. Probabil că este un proiect foarte dificil, pentru că joacă și interesele economice, avem rușii, avem americanii, problema energetică. Toate acestea nu facilitează o soluție, bineînțeles, dar avem nevoie de siguranță și de stabilitate și pentru aceasta avem nevoie de principii. Nu ajută dacă încercăm să dezgropăm morții și tradițiile istorice Există foarte multe argumente într-un sens sau altul. De 20 de ani se discută acest subiect în Balcani și tot n-am ajuns la un rezultat. Cred, deci, că și noi ar trebui să facem un efort, așa cum și ONU a încercat să preluia această problemă și să o rezolve, dar tot nu avem o soluție. Nu avem senzația că s-a găsit o cale care să funcționeze. E o problemă etnică, e o problemă a granițelor, nu este o problemă de nume. Poate că și la amendamentul la punctul 14 am putea să mai adăugăm și ceva despre drepturile femeilor și al lucrătorilor. Are cuvântul domnul Brock, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, în raportul de progres al Comisiei am constatat că țara despre care vorbim a făcut progrese considerabile. și că acesta ar fi într-adevăr un punct de plecare pentru a discuta despre statutul de candidat. Dar vreau să îi răspund oarecum colegului Posselt, pentru că o soluție în această problemă ar trebui să vină din ambele părți și nu ar trebui să creăm impresia că o parte este sporită, susținută de noi mai tare decât cealaltă și că încercăm să ținem partea cu cineva. Desigur, se poate spune, domnule Posselt, că nu e vorba de Franța, ci de Republica franceză. Nimeni nu spune Republica franceză. Se cheamă Republic Française. Am putea să lansăm un apel către guvernul macedonean să acceptez, să accepte un uh, nume atât de lung cât poate. Pentru că cu atât mai lung va fi acest nume, cu cât va fi mai lung, cu atât vom folosi mai degrabă Macedonia. Nimeni nu spune, de exemplu, Republica Federală Germania, ci spune Germania. Și deci cred că e foarte bine să fie găsită posibilitatea unei soluții care să fie valabile pentru ambele părți. Nu e vorba numai de o chestiune care ține de naționaliști, ci este și o problemă care ține, de exemplu, de creștin-democrație. Nu știu dacă am fi uh, inspirați, dacă am numit o autostradă Alexandru cel Mare către Grecia, poate că am putea să mai așteptăm 5 ani cu acest lucru și nu cred că vizitatorilor oficiali sau um, oaspeților oficiali ar trebui să li se dea o mască cu Alexandru cel Mare, pentru că nici asta n-ar fi neapărat uh, un, o incitare la cooperare. Mulțumesc! Grazie, onorevole La parola per due minuti. Mulțumesc, domnule Brock. Are cuvântul două minute, doamna Lunacek. Ja, danke, Herr Präsident. Lassen Sie mich zuerst zu der Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să vorbim mai întâi de nume. Așa cum a spus și domnul Brock. În calitate de cetățean al unei țări care, într-adevăr, nu are o identitate de mult timp în calitate de Austria, așa cum a spus și domnul Poselt înainte, uh, Aș putea vorbi într-adevăr despre problema identității. Problema identității nu se poate rezolva foarte simplu și la noi în țara a fost o perioadă foarte lungă până când am găsit identitatea austriacă ca atare. Ceea ce nu înțeleg eu însă este că la unii cetățeni din Grecia am senzația că le este frică ca țara lor, Grecia, care este o, identitate, o țară cu o identitate puternică, istorică, cu tradiții, deci că se teme ca o țară în nordul ei să aibă un nume care ar putea crea eventual o confuzie cu asemenea țară notorie. Domnul Broc a spus același lucru. Guvernul macedonean ar trebui să încerce să găsească un ton, poate, în retorica sa mai uh, puțin naționalist, un ton care să promoveze într-adevăr eforturile care au venit și din partea Greciei acum de curând și pe care le salut. Noi avem încredere că se poate găsi așa ceva, așa cum a spus și colegul nostru Copa. Două puncte cu privire la raportul domnului Thaler, pe care îl apreciez. La un punct, domnule Thaler, mi s-ar părea că ar trebui să adăugăm ceva. Anul trecut, în ultima rezoluție pe care am avut-o, se vorbea de faptul că relațiile bilaterale să nu fie un obstacol la începerea negocierilor. Același lucru se aplică și la raportul uh, președintelui Albertini. Cred că această frază este foarte importantă și ar trebui să o introducem și în raportul dumneavoastră. O ultimă remarcă la punctul 15 și 16, un punct care spune că Uniunea Europeană ar trebui să, investeze în, să investească mă scuzați, în transportul public și nu numai uh, autoritățile macedonene. Într-adevăr, uh, transportul public este esențial pentru ca oamenii să se poată mișca și trebuie efortul din ambele părți. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lunacek. Și acum ultima intervenție din partea domnului Kumatsakos. Mulțumesc, domnule președinte. Este evident că Bulgaria și Grecia nu sunt, de fapt, tema de actualitate de astăzi. Istoria nu ar trebui să fie un obstacol pentru viitor și pentru prezent, dar dacă se recunoaște istoria, atunci acest lucru nu ar trebui să ducă la tensiuni. În legătură cu raportul în sine, Într-adevăr, s-au făcut progrese în anumite domenii la funcționarea administrației publice, la funcționarea guvernului, mai ales dacă ar fi să comparăm ceea ce se întâmplă acum cu ceea ce se întâmpla înainte. Deci chiar și alegerile au fost organizate mult mai bine. Dar suntem de părere că, în rest, progresele sunt uh, evaluate prea pozitiv, de exemplu în justiție sau în alte domenii mai există corupție, foarte multă. S-a recunoscut faptul că guvernul Coeschi ar fi pozitiv și stabil. Dar nu trebuie să uităm, domnule președinte, că retorica națională și ceea ce spune Coevski despre propriul său guvern sunt poate două lucruri uh, nu neapărat uh, identice, pentru că, de exemplu, a existat tensiuni cu Bulgaria și cu Grecia în urma unor afirmații făcute de acestea. Relațiile de vecinătate cu aceste două țări nu sunt neapărat cele mai bune acum și ar fi bine să fie bune pentru stabilitatea Europei și pentru perspectiva aderării pe care o primește această țară. În ceea ce privește acum problema numelui, la ONU s-a dezbătut această problemă pe 16 noiembrie vom avea, va avea loc o ședință suplimentară. Nu putem decât să sperăm că să se facă progrese în acest sens la această reuniune. Vom înainta amendamente la această rezoluție și apoi un ultim element. Problema numelui nu este o problemă simplă, e vorba de o regiune care se numește Macedonia, dar care este împărțită între Bulgaria, Grecia și această și țara de care vorbim și nu putem deci să atribuim această regiune, nume, acest nume numai unui regiun. Mulțumesc, care cuvântul acum reprezentantul Comisiei, doamna Alexandra Hahri. Sper 3-4 minute. Yes, thank you, Mr. Chairman. Uh, just, uh... Mulțumesc, domnule președinte, doar câteva cuvinte. Pe scurt, vreau să vă spun că a fost o discuție foarte echilibrată, la fel și raportul, iar um, comisia este de acord cu cele spuse în mare. Acestea fiind spuse, important pentru Croația în anii următori este faptul că avem un obiectiv uh, comun, iar acesta ar trebui să deschidă negocierile. Cum putem face uh, Uh, acest lucru prin recomandările noastre, e bine, noi considerăm că criteriile politice sunt îndeplinite suficient. Iată de ce se pot deschide negocierile. Unde am putea greși în uh, această strategie a noastră de deschidere a negocierilor? Cred că în reformele. La reforme ne referim la uh, um, două lucruri. Uh, administrația, reforma administrației publice trebuie, a, trebuie începută. De ce? fiindcă această țară trebuie să fie pregătită pentru negocieri și trebuie să aibă succes. Trebuie ca aceste negocieri să fie încununate de succes. Ce ar, mai, ce ar mai putea să nu meargă cum trebuie? Chestiunea numelui, chiar dacă este un pic ridicol, ar putea să fie un, o mare piedică. Aici avem o adevărată ocazie, iar Parlamentul European și Comisia Europeană ar trebui să încurajeze aceste țări să soluționeze problema numelui cât mai curând cu putință, fiindcă altfel Uh, riscăm uh, să periclităm deschiderea negocierilor. Orice acord este binevenit și cred că acum, uh, la acest nivel, nu doar ONU trebuie implicat aici, avem nevoie de implicare politică la cel mai înalt nivel în această țară pentru a se soluționa lucrurile, că altfel nu se va întâmpla nimic. În concluzie, dacă nu găsim o soluție, ce facem? Ce facem cu această țară, cu Macedonia? Vom avea probleme pe viitor, fiindcă uh, nu va putea uh, începe negocierile de aderare și vom pierde mulți ani. Mulțumesc foarte mult! Bine, grație, uh, doctoresc. Mulțumesc foarte mult! În ceea ce privește concluziile uh, domnului Thaler, sper să fiți succint, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc uh, tuturor celor care au luat cuvântul. Cred că avem o abordare similară. Știm cu toții care sunt responsabilitățile noastre și uh, cât de necesar este ca Macedonia să înregistreze progres pe viitor și vom face tot ce ne stă în putință pentru a-i da o mână de ajutor. Într-adevăr, acum avem nevoie de comunicare directă um, pentru a soluționa chestiunea numelui. Aceasta este prioritatea numărul unu. După aceea, trebuie ca Macedonia să fie în același grup cu Islanda. Acesta este obiectivul nostru realist la ora actuală și aștept cu nerăbdare cooperarea care va um, ajunge la acest obiectiv. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Thaler, și mulțumesc foarte mult pentru că ați fost atât de concis. În ceea ce privește amendamentele, termenul este 9 noiembrie la prânz, iar în comisie se va vota între 25 și 28 ianuarie, iar în plenar va ajunge în luna februarie. Următorul punct pe ordinea de zi reprezintă o propunere de rezoluție referitoare la raportul de țară pentru 2009 privind Turcia. Raportoare este doamna Ria Omen Ruiter, care îi dau cuvântul imediat, 5 minute dacă se poate, nu mai mult. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte, estimați colegi. În calitate de raportor, și eu uh, uh, doresc progres în această chestiune foarte importantă și vom încerca să facem uh, acest lucru și pe viitor, așa cum am făcut și în rapoartele mele anterioare, voi încerca să fiu cât se poate de practică. Cred că cea mai bună modalitate de a transmite mesajul nostru Turciei este să avem o majoritate foarte puternică în Parlament în orice decizie am luat. Vreau să spun că doresc uh, să ajungem la o cooperare cât de bună pe putință pentru a obține aceste rezultate în Parlament și pentru a ne bucura de cât mai mult sprijin pentru rezoluțiile noastre. Acum, o chestiune generală, domnule președinte. Apar uh, două chestiuni privind uh, progresul Turciei. Unu, partidele politice care care se țin în în clește unele pe altele și împiedică orice reformă, astfel încât nu există niciun fel de dinamism în procesul reformelor. Uh, totul este ținut în șah de Curtea Constituțională. În al doilea rând, tot o chestiune generală. În momentul în care apar totuși schimbări, acolo, fie că este vorba de Constituție sau în uh, alte legi, să vă dau un exemplu. Drepturi egale pentru femei. Drepturi egale între bărbați și femei. Aici, legislația nu are probleme, însă probleme apar la punerea în aplicare a acesteia. de exemplu, într-o secție de poliție undeva, uh, într-o localitate îndepărtată în țară, lucrurile nu sunt aplicate cum trebuie. Iată, aceste chestiuni sunt foarte importante și trebuie subliniate în raportul meu. Apoi, în ceea ce privește prioritățile, voi încerca pentru săptămâna viitoare să am un document în acest sens. Sistemul judiciar uh, în Turcia este foarte independent, așa cum am mai spus, dar nu este imparțial. Iar strategia de reformă a întregului sistem judiciar reprezintă un pas înainte, un lucru pozitiv, pentru că s-au făcut uh, multe până acum, dar uh, Uh, conținutul trebuie să treacă uh, prin Parlament și ar trebui să nu fie oprit de o minoritate, astfel încât reforma justiției este foarte importantă, domnule președinte, fiindcă stă la baza tuturor problemelor. Dacă se vrea combaterea corupției, avem nevoie de o justiție independentă și imparțială. Încă o chestiune. O reprezintă liber, libertatea, libertatea individuală și colectivă. Așa cum am spus, unele uh, legi care sunt acum um, întocmite nu sunt aplicate cum trebuie în ceea ce privește drepturile femeilor, de pildă. Avem o, o femeie, o doamnă, care uh, a ajuns la Curtea Internațională a Drepturilor Omului, a câștigat uh, procesul, dar acum se ascunde, este obligată să se ascundă. Iată, deci legea nu este aplicată cum trebuie sunt uh, ofițeri de poliție care nu sunt pedepsiți pentru abuzurile comise. Iată, legea nu se pune în aplicare. Alte abuzuri se manifestă și în ceea ce privește sindicatele lucrătorilor. S-a s-a făcut o cerere pentru crearea unui mediator, dar aceasta a fost respinsă. Iar în ceea ce privește libertatea de exprimare, uh, și aici sunt foarte multe probleme. Se fac presiune asupra mass mediei și site-urilor internet. Turcia nu este societatea modernă care ar trebui să fie. Și bineînțeles, toate acestea înnăbușe creativitatea. Mai, mai, să mai, mai pun probleme și în ceea ce privește libertatea uh, religiei. Minoritățile de altă religie decât cea musulmană se, con- se confruntă în continuare cu probleme. Și asta nu pentru că n-am avea legislația. Legislația există, dar nu este aplicată cum trebuie. Combaterea corupției, politica externă și uh, rolul Turcii în regiune sunt pozitive în sine, din, din punctul nostru de vedere. Dar, când primul ministru Erdogan vizitează Iranul și nu spune niciun cuvânt despre arme nucleare, sau cel puțin nu a apărut în presă? E bine, atunci înseamnă că trebuie să avem mai multă coordonare cu Europa în ceea ce privește uh, Ciprul acum. Uh, este drobul cu sare care atârnă deasupra noastră. Turcia nu a reușit să înregistreze progres aici. Protocolul adițional la, uh, la acordul de la Ankara nu a fost aplicat. Bun, haideți să, fiu, uh, să încerc să fiu constructiv. Există aspecte pozitive și uh, sunt de acord că negociatorul nostru este foarte bun, coordonează lucrurile cum trebuie și există o deschidere către minoritatea curdă. Foarte important acest lucru. Acum cinci ani nici nu ar fi fost posibil. Uh, N-am fi crezut că se poate întâmpla acest lucru și sperăm că se va, lucrurile vor decurge bine și în Parlament. La Ankara, săptămâna trecută, ni s-a spus că societatea uh, turcă este mai modernă decât politicienii și noi am vrea ca politicienii să le urmeze exemplul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, uh, doamna Ria Omen. Vreau să vă spun că aici nu este vorba doar despre un document scris. Acesta trebuie discutat și vom, vom face acest lucru în întâlnirile noastre de pe uh, 1 până pe 3 decembrie, astfel încât comentariile de acum vor fi considerate uh, a fi preliminare. Iată de ce o să vă rog să nu vorbiți mai mult de un minut. O, o să uh, vă citesc lista tuturor persoanelor care au cerut cuvântul. Ripols, Madlener, Teocarus, nessun altro, Tannock, Tannock Weigel e Anghi Anghirati. Stop, chiudo qua. Bun, aici s-a închis lista persoanelor care iau cuvântul. Domnul Obiort, două minute. Asta. <laughs> Finito. Si las palabras de la eh, colega Eh, concuerdan con el proyecto de informe que va a presentar. Mulțumesc foarte mult. Eh, dacă spusele doamnei Ria Omen eh, se vor regăsi și în raport, atunci înseamnă că vom ajunge la un acord um, foarte ușor. Trebuie să trimitem un mesaj pozitiv, dar unul riguros, ferm nu putem uh, să acceptăm uh, o abordare duplicitară și nu ne putem permite să avem piedici artificiale în calea negocierilor cu Turcia. Turcia are o agenda a reformelor foarte bine pusă la punct care trebuie încurajată și trebuie făcută să progreseze. O chestiune foarte importantă este un acord asupra Ciprului care să pună capăt fragmentării insulei. O altă chestiune la fel de importantă este că trebuie să evităm crearea impresiei că avem criterii diferite în ceea ce privește Turcia. Acordurile de până acum trebuie să fie respectate. Haideți să nu punem bețe în roate negocierilor noastre cu Turcia, creând uh, piedici și obstacole uh, pe viitor. Mulțumesc, domnul Howitt. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit pe doamna raportor și um, am uh, registrat mult succes la conferința interguvernamentală de la Ankara de săptămâna trecută. Comitetul uh, Parlamentar Mixt și toți membrii comisiei și-au adus uh, contribuția la acest raport. Bineînțeles că s-a căpătat un avânt, a căpătat un avânt procesul de reformă, nu trebuie ignorat acest lucru și trebuie să uh, acceptăm faptul că uh, Turcia a făcut uh, mulți pași înainte, mai ales în ceea ce privește situația Armeniei, dar ar trebui să fim fermi în ceea ce privește libertatea de expresie, așa cum a spus și doamna raportor și, bineînțeles, reforma constituțională. Într-adevăr, Turcia primește multe critici, vedem acest lucru și în raportul de extindere. Și dorim ca în protocolul de la Ankara să fie respectat întru totul. Dar vreau să spun încă o dată tuturor um, din această comisie că dacă nu facem decât să criticăm, atunci criticile noastre nu vor fi ascultate. Trebuie să echilibrăm criticile, trebuie să mai eh, dăm și laude acolo unde ele sunt binevenite, pentru că, așa cum a spus și doamna Reuten, opinia publică uh, turcă dorește mai multă modernizare. Acest lucru este adevărat. Uh, trebuie, ca, trebuie noi să avem grijă cum spunem Turcia anumite lucruri pentru ca, a, pentru ca această țară să ne asculte. Domnul președinte, vă spun încă o dată, nu avem un document scris, astfel încât uh, comentariile noastre de astăzi sunt preliminare, iar uh, la între 1 uh, și 3 decembrie vom avea uh, discuția uh, adevărată discuție asupra acestui document. Παρατηρήσεις που ακούστηκαν από όλους τους προηγούμενους ομιλητές, εκείνο το οποίο πρέπει και οφείλουμε να... În ceea ce privește cele spuse, sunt de acord cu colegul meu. De asemenea, cred că ar trebui să afirmăm faptul că, desigur, Turcia înregistrează dificultăți în anumite aspecte, în special în ceea ce privește problema curzilor, problema armenilor și așa mai departe. De asemenea și problema cipriotă me ă, trebuie menționată. S-a încercat soluționarea chestiunii cu curzii, într-adevăr. Există și tentative pentru soluționarea problemei cu Cipru, dar cred că Turcia mai înregistrează încă probleme la acest capitol. Protocolul de la Ankara trebuie odată implementat. Mai apoi, Cipru, în calitate de stat democratic al Uniunii Europene, trebuie să fie recunoscut ca atare. Și mai apoi, trebuie să fie duse discuții pozitive pentru a primi sprijin pentru soluționarea problemei cu Ciprul. Altfel, consider că nu va exista un viitor în acest sens. Cred că este necesar ca Turcia să facă aceste lucruri ca să poată să adere în sfârșit. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului și colegilor mei pentru remarcile făcute și pentru prioritățile care au fost subliniate. Totodată, aș dori să atrag atenția asupra unui lucru. Este vorba despre inițiativa curdă. Mereu consider că trebuie să fim foarte atenți în această chestiune pentru că trebuie făcute foarte multe lucruri. Într-adevăr, am primit semnale pozitive deocamdată, dar deocamdată la fel nu este clar ce fel de proiect este acesta. Comisia pare să nu fie foarte interesată de detaliile acestei inițiative. Cred că trebuie luate măsuri practice. De asemenea, îmi este teamă că soluția poate să fie doar una în Turcia, pentru că deocamdată nu există un dialog real cu curzii și cred că aceasta este o precondiție absolut necesară dacă dorim să avem o soluție la această problemă. De asemenea, există aspecte negative în legătură cu inițiativele care au fost luate până acum în ceea ce privește curzii. Există restricții la radio, la televiziune, la chestiunile ce țin de educație și serviciile publice pentru aceștia. Sper de aceea că vom avea oportunitatea să discutăm mai târziu despre toate acestea și să includem aceste chestiuni în recomandări și rapoarte. Data viitoare, da, vom vedea rapoartele și vom vedea ce conțin acestea. Domnul Marklender, un minut, vă rog. Vă mulțumesc! Se pune întrebarea cum putem să negociem cu Turcia dacă ținem cont relațiile acesteia cu Iranul. Este adevărat, s-a spus că domnul Ahmadinejad este un prieten bun al Turciei este un bun prieten al Turciei, un bun prieten al Turciei, dar iată, Iranul dorește să radă Israelul de pe suprafața pământului. Există acolo probleme cu drepturile omului, cu relația Iranului cu Hezbollahul și așa mai departe. Iată o problemă care apare în Turcia. Vom negocia cu aceștia? Suntem nebuni? De asemenea, Turcia ocupă ilegal o parte din Cipru, un stat membru, și iată, noi negociem cu această țară. Se pune așadar întrebarea cum putem să purtăm discuții prietenoase cu o astfel de țară. Domnule președinte, aș dori să vă rog să impunem sancțiuni stricte și să nu mai fim atât de prietenoși cu turcii, pentru că ei, iată, râd de noi. Este timpul să luăm sancțiuni serioase și singura sancțiune la care mă pot gândi este aceea de a stopa uh, negocierile pentru aderare. Vă mulțumesc! Domnul Tanoc, un minut. Cer scuze, domnule președinte, eu aș dori să menționez două aspecte. Unul venit din partea, din partea unei regiuni din Londra, care a spus că Comisia Europeană a alocat sume considerabile de bani pentru a îmbunătăți situația animalelor și a drepturilor animalelor în Turcia. Dar iată, există un tratament defectos în Turcia al animalelor, atât în sectorul um, agricol cât și în celelalte. Este adevărat acest lucru și dacă da, ce putem să facem pentru a îmbunătăți situația, pentru că drepturile animalelor reprezintă o problemă spinoasă. În al doilea rând, și eu, ca prieten al Armeniei, am fost foarte încântat acum două săptămâni când s-a adoptat protocol de la Geneva pentru a discuta în sfârșit situația aceasta și embargoul economic. Ministrul turc a spus în mod public că acest acord nu poate fi ratificat dacă această chestiune nu este rezolvată inițial. Așadar, guvernul turc nu va face nimic până când nu va exista o majoritate în Parlament. Iată, am ajuns așadar la început la începutul acestei probleme cu armenii. Se ignoră sentimentele unei diaspore foarte active la nivel internațional pentru a soluționa această chestiune, motiv pentru care solicit guvernului turc să facă ceva pentru a implementa acest acord și pentru a soluționa problema. Vă mulțumesc, domnule Tanok. Domnul Hagi Giorgio. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește problema cu Ciprul, vrem să avem un stat democratic turc care își respectă vecinii. Înțeleg, bineînțeles, că mulți colegi vin și spun că da, trebuie să cădem de acord asupra tuturor temelor și că mereu, ne, mereu însă ne, confrune, ne ocupăm doar de, probleme, de problema Ciprului. Ce se întâmplă, iată, când un vecin uriaș cum este Turcia ocupă o parte dintr-un stat democratic? A sosit momentul în care trebuie să se ajungă la negocieri și asta pentru a ținti spre o soluție. Totodată este nevoie să fie respectate și rezoluțiile ONU în acest sens. Sunt de părere că dacă toate aceste precondiții sunt îndeplinite, atunci suntem de partea Turciei. Vă mulțumesc! Colegul Diocaros. Vă mulțumesc, domnule președinte. Deocamdată se poartă discuții și în următorul domeniu uh, cu referire, și în mai, în mai multe domenii cu referire la Turcia, cert este că nimeni nu poate să ne asigure că aceste discuții se poartă în sens pozitiv. Dacă preluăm pozițiile Turciei, atunci da, ajungem la o soluție. Însă iată că acest fapt nu corespunde intereselor noastre, motiv pentru care mereu suntem oarecum presați. Se pune și problema proprietății, dreptului la proprietate și la propriile granițe. Această problemă s-ar rezolva dacă chestiunea graniței între cele două state ar fi în sfârșit soluționată. Dar există 50.000 de, mii de turci ciprioți. Însă aceștia nu sunt turci ciprioți în adevăratul sens al cuvântului, ci au fost trimiși acolo. Ei bine, aceștia ar trebui să părăsească acea porțiune de teren. Dacă însă vrem să susținem discuțiile pozitive, atunci trebuie să luăm uh, să facem pași concreți pentru ca Turcia să îndeplinească aceste obligații. Vă mulțumesc. La final, domnul Weigel, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu colegii mei. Sunt de acord cu cei care spun că Turcia trebuie să fie tratat ca un partener foarte important al Uniunii Europene și ca o potențială viitoare ca un potențial viitor stat membru. Există și anumite sensibilități care trebuie să fie tratate cu bunăvoință în cazul Turciei. Consider că este bine dacă menționăm evoluțiile pozitive în diferitele domenii, în special în ceea ce privește respectarea criteriilor de la Copenhaga. Și la fel și în ceea ce privește atmosfera generală din Turcia în raport cu minoritățile și cu libertatea presei. La final, aș dori să apreciez faptul că de la Turcia am putea să așteptăm un oarecare angajament mai mare în ceea ce privește chestiunea Ciprului. Turcia trebuie să retragă o parte din trupele de acolo ca, care acționează acolo ca musafiri simbolici. De fel, Turcia trebuie să se implice în acțiunile de pace de pretutindeni în lume, Uh, pentru a și ulterior să se dedice și problemei soluționării chestiunii energetice. Vă mulțumesc, domnule Weigel. Raportul comisiei îl vom asculta când avem și textul. Raportoarea însă dorește să ia cuvântul foarte pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să introduc toate cerințele colegilor mei și sper că până la urmă să avem o majoritate pentru acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum va trebui să stabilim în primul rând programul uh, pentru cursul acestui raport. Avem textul pe 1 decembrie, Uh, îl vom discuta până pe 3. Uh, pe 9 decembrie până la ora 12 este termenul de depunere a amendamentelor. 26-27 ianuarie se va vota în comisie și la plenară se va vota în februarie. Și apoi vom avea, în fine, un rezultat pe această temă. Acum îl așteptăm pe ministrul Vuc Jeremici Nu, îmi cer scuze, spune președintele, mai avem uh, un punct și anume punctul 13 care se discută acum, stabilirea unui instrument de finanțare pentru cooperarea cu țările industrializate, modificarea regulamentului. Doamna Lochbiller este uh, cea care a, autora avizului. Aveți cuvântul. Next week, so I will only focus... Mulțumesc, domnule președinte. Astfel, uh, din moment ce vom discuta mai mult uh, săptămâna viitoare acest lucru, o să vă spun doar câteva lucruri pe scurt. Propunem uh, articolul 181a ca fiind uh, temei juridic. Până ce acesta, uh, în momentul în care tratatul de la Lisabona va intra în vigoare, codecizia va fi normă. La întâlnirea cu raportorul Helmut Scholz am căzut de acord că cea mai simplă soluție ar fi să adoptăm raportul după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Raportul de la INTA a pregătit uh, un proiect de raport care va fi discutat pe 10 noiembrie. În acest raport, domnul Scholz este de acord cu propunerea Comisiei de a întemeia regulamentul doar pe articolul 181a, uh, care ia Parlamentului competența de codecizie. Alte instrumente se folosesc uh, de articolul 180A și 179A, cum uh, ar fi instrumentul de stabilitate și altele. Toate acestea au aceste temeiuri juridice. În tratatul de la Lisabona s-a dat o explicație juridică la articolul 181A, care va deveni articolul 112, 212 și care limitează cooperarea uh, la țări terțe, altele decât țările în curs de dezvoltare, ceea ce aduce o îndoială. Oare propunerea Comisiei, sprijinită de raportorul INTA, va fi suficientă ca temei legal pentru măsuri de cooperare cu țările în curs de dezvoltare? Propunerea mea este ca această chestiune uh, să fie adresată Comisiei Juridice pentru a fi analizată în conformitate cu regula 37 a regulamentului de procedură. Vă mai propun să cerem serviciului juridic o evaluare a situației tratatului eh, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Vom avea peste două luni un nou tratat, s-ar putea să se întâmple acest lucru, iar Parlamentul ar trebui să știe care este diferența între a adopta un regulament în conformitate cu tratatul de la Nisa sau de la Lisabona și ar trebui să mai așteptăm înainte de adoptarea acestui raport, ar trebui să așteptăm până când serviciul legal și comisia jurii să își dea un aviz. După care vom avea o dezbatere privind un calendar comun. Mă opresc aici, fiindcă uh, mi-ați promis că vom mai discuta acest instrument și la reuniunea viitoare. Non do neanche la parola al correlatore perché credo che abbia... Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul uh, co-raportorului acum și vă rog frumos, vă rog frumos dacă aveți, dacă vreți să faceți conversație, vă rog pe hol, nu aici, domnul Galer, domnule. În principiu sunt de acord cu colega mea, dar uh, aș vrea să faceți liniște cu toții sau dacă nu să părăsiți încăperea, vă rog. Așadar, în principiu sunt de acord cu ceea ce a spus colega mea Lochpiller. Uh, avem următoarea problemă. În ceea ce privește colaborarea cu țările în curs de dezvoltare, care, uh, sunt ca, care au nevoie de uh, ajutoare, atunci ar trebui să uh, soluționăm această chestiune. Totodată apare și o problemă. Pe de o parte, cu temeiul juridic după cum a spus și uh, raportorul în Comisia INTA, cu această chestiune nu suntem de acord pentru că, potrivit, uh, potrivit tratatului vechi, uh, nu vom, vom pierde, vom pierde ca funcția de codecizie. Pentru noul instrument ar trebui, prin articolul 212, să primim, într-adevăr, funcția de codecizie, dar în acest articol se spune că cooperarea cu țările terțe care nu sunt în curs de dezvoltare trebuie să fie regula. Deci, noi dorim ca, din punct de vedere politic, să acționăm și în afara acestor limite cu țările în curs de dezvoltare. Motiv pentru care sunt de acord cu opinia raportoare care, spun că, care, care spune aceste lucruri. Această problemă vizează desigur și Comisia. În rest, instrumentul ar trebui să fie redenumit într-un instrument pentru cooperarea cu Uh, țările în curs de dezvoltare privind uh, acțiunile care nu vizează neapărat uh, acțiunile de ajutorare. Dacă ne uităm la cadrul financiar, atunci vom vedea că nu vom beneficia de mai mulți bani. Deci trebuie să vedem cum soluționăm și această problemă. Sunt de părere că dacă vrem să cedăm anumite sarcini unui nou instrument, atunci trebuie să dispunem și de mijloacele financiare necesare. Dar cum nu vom primi finanțe, atunci, în consecință, trebuie să vedem ce facem din, punct de vedere, din punctul de vedere al politicii externe și la ce programe putem să apelăm. Această chestiune însă nu se discută în baza temeiului juridic, am vrut doar să atrag atenția asupra acesteia. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru intervenție, pentru intervenția dumneavoastră. După cum a spus și colega care a elaborat avizul, trebuie ca până la 10 noiembrie să oferim un uh, aviz Comisiei juri. Acum întrerupem 5 minute, după care ne vom întâlni cu ministrul Vuc Ieremici. Vă mulțumesc! Pe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 Here. You okay? Are you? Please. Signori, prego, se volete gentilmente prendere posto, il ministro è con noi. Doamnelor și domnilor, vă rog să ocupați locurile. Domnul ministru se află printre noi. Doresc să redeschid ședința. Este vorba despre întâlnirea cu ministrul de afaceri externe al Republicii Serbia. Vă rog să reveniți la locurile dumneavoastră. Persoanele care sunt interesate de această ședință, vă rog să ocupe locurile. Persoanele care au alte interese pot să părăsească sala. Vă mulțumesc! Domnule ministru, în numele comisiei noastre vă urez bun venit. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici. Consider că vizita dumneavoastră ne arată tuturor ce importanță punem noi uh, în, uh, în ceea ce privește țara dumneavoastră și calitatea acesteia de potențial nou membru UE. În urmă cu doi ani ați mai fost aici la noi și de atunci și până acum, desigur, au avut loc evenimente majore în țara dumneavoastră. Desigur, au existat și schimbări în ceea ce privește relația Uniunii Europene cu Serbia. În Serbia au avut loc alegeri în anul 2008, după care în iulie acelui an au avut loc alegerile parlamentare uh, și acestea au fost câștigate în ambele dăți de părțile care se declară a fi pentru Uniunea Europeană. Radovan Caravici, în 21 iulie a anului trecut, a fost la noi în vizită. Ne aflăm la un punct de cotitură, așadar, în ceea ce privește relația dintre Uniunea Europeană și Serbia. Asta și în ceea ce privește politica de vecinătate, cât și în ceea ce privește colaborarea dintre Serbia și Curtea de Justiție de la Haga. Asta pentru tratarea crimelor de război. Odată ce acest proces va fi accelerat, vom pleca de la premisa că se va ajunge și la un final al acestuia. Acum am ajuns la punctul în care semnăm un acord provizoriu, un acord care implică Serbia, dar după cum am spus, aceste negocieri nu au fost finalizate încă. Cu toții suntem de părere că este într-adevăr de dorit ca în curând aceste negocieri să fie duse la bun sfârșit. Ne bucurăm pentru concluziile pozitive ale raportului Comisiei din 10 octombrie, în ceea ce privește situația din Serbia, o situație pozitivă, evoluția a fost în acest sens, o evoluție pentru care nu putem decât să vă încurajăm, să vă încurajăm să urmați același drum în ceea ce privește lupta împotriva crimei organizate, lupta împotriva rasismului și împotriva naționalismului exacerbat care ar putea să se manifeste în țara dumneavoastră. Așadar, toate aceste lucruri sunt în desfășurare, totodată noi dorim să ne exprimăm următoarea dorință și anume să vă implicați și mai tare în aceste domenii. În ceea ce privește chestiunea Kosovo, Există diferite opinii în ceea ce privește atitudinea Serbiei față de statutul Kosovo, desigur, dar cred că ar trebui să fie și în interesul Serbiei de a se implica împotriva atitudinilor anarhiste. Cred că aceste lucruri merg mână în mână cu atitudinile extremiste și grupările extremiste și crima organizată. De aceea, după cum am spus, avem și în, la acest capitol un rol de observator. Suntem prezenți la locul faptei, astfel dorindu-ne să ne asigurăm că situația se va îmbunătăți și că putem să intervenim oferind ajutoare. Este vorba despre securizarea domeniilor de justiție și securitate, despre drepturile minorităților în statul Kosovo multietnic. Doresc să închei scurta mea introducere și acum vă ofer cuvântul, domnule ministru. Vă vom asculta cu mare atenție. Vă mulțumesc. Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație de a lua cuvântul în fața comisiei dumneavoastră în Parlamentul European, o instituție care va juca un rol din ce în ce mai sporit în lumea de astăzi. Stimați deputați, doamnelor și domnilor, în primul rând vreau să vă spun că Serbia este angajată spre împlinirea destinului său european din motive geografice, motive de moștenire, de prosperitate economică, bineînțeles, dar, în primul rând, datorită valorilor comune pe care le avem. Se poate spune că o valoare, temelia acestor valori este um, evitarea războiului, ca războiul ca mod de rezolvare a conflictelor. Într-adevăr, proiectul păcii și a consensului a statelor de pe acest continent a reușit uh, să pună capăt um, uh, fragmentărilor și conflictelor. Uniunea Europeană este gardianul bogăției și a complexității trecuturilor uh, țărilor noastre care au un prezent comun și un drum de viitor comun, un viitor prospect pro, pro, prin prosperitate. În același timp, garantează egalitatea drepturilor omului care întruchipează principiul solidarității și a democrației. Doamnelor și domnilor, prioritatea centrală a Serbiei rămâne aderarea la Uniunea Europeană. Discuțiile noastre interne, dezbaterea internă despre uh, scopul nostru s-a terminat. Au avut loc două alegeri naționale în Serbia anul trecut, una prezidențială, alta parlamentară. Pentru țara noastră, acesta s-a manifestat prin referendumul pentru a vedea cum interacționăm noi în lumea de astăzi. Cetățenilor noștri li s-a dat o alegere între două lucruri diferite și s-au hotărât să voteze pentru viitorul european de două ori. Serbia a făcut multe eforturi pentru a ajunge aici s-a confruntat cu numeroase piedici și uh, câteodată și soarta părea să fie împotriva ei. Am, uh, am uh, obținut multe rezultate, așa cum arată raportul de țară, cel mai recent raport de țară. Nimic nu este, nu este lucrurile nu sunt perfecte, dar până la urmă nu există perfecțiune. Însă suntem într-o situație mai bună decât oricând. Acest lucru arată foarte clar câte s-au realizat în ultimele 12 luni. Suntem foarte încurajați de evaluarea Comisiei care arată că Serbia este angajată către aderarea la Uniunea Europeană, care subliniază progres realizat în toate domeniile de interes. Chiar dacă acordul interimat cu Uniunea Europeană rămâne înghețat și acest lucru reprezintă un mare handicap, ne bucură concluziile trase de Comisia Europeană în strategia de extindere acest lucru reprezintă o laudă pentru țara mea, despre care se spune că stabilește un record impresionant în ceea ce privește dispozițiile acordului interimar, în ceea ce privește reforme politice cruciale care să alinieze țara la standarde europene. Aș dori să subliniez și concluziile acestei strategii. Citez. Serbia a făcut eforturi pentru a pune în aplicare un program ambițios pentru integrarea europeană. Are capacitatea administrativă de a realiza progres evident către Uniunea Europeană. Am încheiat citatul. Doamnelor și domnilor, Serbia se concentrează acum pe progresul către, Uni- către aderarea la Uniunea Europeană. În ciuda unor greutăți, am încercat să aducem cu noi uh, Balcanii de Vest mai aproape de Bruxelles, prin cooperare regională sporită. sporită. Am promovat integrarea economică prin proiecte de infrastructură transfrontaliere, cum ar fi coridoarele 7 și 10, și prin instituții, cum ar fi CEFTA. Acordul uh, comercial al, din Europa Centrală, precum și prin acordul privind comunitatea energetică, uh, acordul privind comunitatea de transport în sud-estul Europei și strategia europeană privind Dunărea. Serbia face tot ce stă în putință pentru a, asigura, pentru a se asigura că demagogia nu se va mai infiltra niciodată în inimile și mințile popoarelor din Balcanii de Vest. Toți cei vinovați uh, de, de crime odioase din anii 90 uh, se găsesc în ambele părți, iar Serbia uh, încearcă acum procesul de reconciliere. Iată, deci, eh, președintele Tagic a vizitat Srebrenica pentru comemorarea 10 ani de la uh, crimele de război care au avut loc acolo. Iată de ce Serbia încearcă să coopereze cu eh, Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslav Iugoslavia. Acest lucru nu este doar o obligație juridică, ci o obligație morală față de vecinii, noi, vecinii noștri și față de lumea întreagă, dar mai ales față de noi înșine. Nu vreau să existe nicio umbră de îndoială. Vom face acest lucru în continuare până când toți cei vinovați sunt trași la răspundere. Vreau să revin acum asupra unei realizări foarte importante, și anume facilitarea acordării vizelor. În luna iulie, Comisia Europeană a propus ca Serbia să, să facă parte de pe lista uh, White Schengen. Am uh, întrunit toate benchmark-urile și așteptăm acum o decizie din partea Consiliului European în decembrie pe baza consultațiilor cu Parlamentul European. Dacă așteptările noastre vor fi împlinite, cetățenii serbii vor beneficia de liberă circulație pe continentul european începând cu 1 ianuarie 2010. Vreau să subliniez faptul că E foarte important uh, pentru tinerii uh, sârbi să înțeleagă Europa. Ei au crescut într-o atmosferă de izolare economică și politică. Acum vor reuși să își viziteze oricând rudele, să participe la o conferință în Berlin fără să trebuiască să demonstreze că își pot plăti ratele sau fără să li se ceară uh, cartea de muncă, să spunem, pentru a putea să înnoate în Marea Egee. Doamnelor și domnilor, Oricât de important ar fi libertatea de circulație, nu putem să ne oprim aici. Este crucial ca avântul Serbiei către integrarea europeană și a întregii zone a Balcanilor de Vest să fie susținute. Totuși, ne temem că s-ar putea să existe persoane în continuare care să creadă că după Croația, Uniunea Europeană trebuie să ia o pauză în ceea ce privește extinderea. Înțeleg de unde provin astfel de sentimente, dar uh, îmi pare rău, nu pot să fiu de acord. De fapt, cred că ar fi într-adevăr o greșeală să se facă acest lucru. Ar fi o greșeală să uh, se pună pe lista de așteptare toată regiunea. Avem, uh, ar, ar, ar apărea o linie de diviziune psihologică în Balcanii de Vest, iar costurile care Um, ar apărea ar fi imense. Această oboseală a extinderii în statele membre ar, um, s-ar transforma într-o oboseală uh, și printre țările candidate. Iar acest lucru trebuie evitat. Vreau să vă spun sincer, mulți europeni vorbesc despre o treabă neterminată în Balcani. Eu cred că trebuie să conlucrăm și să ne asigurăm că Balcanii nu se transformă într-o treabă neterminată la nivel european. Iar cea mai bună modalitate ar fi să facem pași concreți către o aderare europeană. Nu doar pentru țara mea, ci pentru întreaga regiune. Și asta cât mai curând cu putință. În acest context, sunt de părere că contextul a fost deja creat pentru ca Serbia să își poată um, înainta cererea de aderare la Uniunea Europeană și sperăm să facem acest lucru până la sfârșitul anului. Ne dăm seama că există unele rezerve și înțeleg de unde provin, înțelegem de unde provin. Cu toate acestea, suntem de părere că a venit vremea să mergem înainte. Fiecare locuitor al Balcanilor de Vest ar trebui să fie cetățean european. Și ar trebui să nu se precupețească niciun efort pentru a se atinge acest scop cât mai devreme cu putință. Doamnelor și domnilor, ultima oară când am luat cuvântul în fața acestei comisii, unii deputați și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu faptul că refuzul nostru de a accepta declarația unilaterală de independență a populației etnice albaneze și a autorităților în ceea ce privește regiunea de sud, Kosovo, va afecta în mod negativ stabilitatea din regiune, ceea ce nu s-a întâmplat, fiindcă noi am fost responsabili, fără îndoială. Poziția noastră în ceea ce privește Kosovo nu s-a schimbat. Republica Serbia nu, nu va recunoaște niciodată niciun fel de circunstanțe, implicit sau explicit, nu va recunoaște uh, declarația unilaterală de independență. Aceasta este o obligație constituțională pentru noi, precum și o obligație democratică. În ceea ce privește această chestiune fundamentală, națiunea noastră este unită. În același timp, am subliniat angajamentul nostru de a răspunde într-un uh, mod constructiv uh, Uh, fără conflict prin, de, prin diplomație aceaste, la această chestiune. Iar decizia aceasta strategică, aceasta strategică reprezintă o schimbare de mentalitate în Balcani. Pentru prima dată în, uh, în istoria acestei regiuni, o chestiune atât de importantă și complexă, care stârnește pasiuni uh, legate de identitate, frontiere, drepturi, com, drepturi comune, um, istorii diferite, a reușit să fie uh, ținut departe de conflictul armat pentru prima dată în istoria Balcanilor. Încă de la începutul acestei crize foarte grave, o parte a strategiei noastre a fost uh, stabilirea uh, de uh, fra fragmentarea abordării noastre, astfel încât am apelat la instrumentele uh, la instrumente pacifice, instrumente pașnice. Prin adunarea generală a ONU am cerut Curții Internaționale de Justiție să dea o, să dea o decizie în ceea ce privește uh, independența unilaterală a Kosovo. Pentru noi acesta este un uh, model pentru rezolvarea conflictelor în ziua de astăzi, care ar putea fi aplicat oriunde în lume. Oriunde în lume există probleme și oriunde există această povară istorică, iar problemele uh, țin de, de identificarea identității naționale. Nu am precupețit niciun efort nici în ceea ce privește cooperarea cu instituțiile implicate în um, cadrul rezoluției Consiliului de Securitate 1244, cum ar fi EULEX. Am uh, încercat să rezolvăm uh, chestiuni practice pe teren în, într-un mod neutru pentru a fi în, în beneficiul tuturor uh, locuitorilor din um, teritoriu. Domnilor și domnilor, înainte de a încheia, aș dori să vă vorbesc despre evoluțiile din Bosnia și Herțegovina. Serbia va continua să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a vecinului nostru. Conlucrăm cu reprezentanți al tuturor um, celor trei popoare pentru a găsi o modalitate de reformă și pentru a putea spori, pentru a putea accelera ritmul aderării la Uniunea Europeană, o prioritate strategică pentru noi toți. Am spus foarte limpede că vom sprijini orice aranjament pe care îl acceptă toate părțile, pentru că aici este nevoie de pragmatism. Consensul reprezintă o valoare în Europa de astăzi și un principiu pe care trebuie să se bazeze deciziile. Acest lucru ne este arătat de faptul că, că toate că pentru toate schimbările instituționale este nevoie de consens. S-ar putea ca acest consens să dureze mai mult decât ne dorim noi, așa cum ne-a arătat și procesul de ratificare a tratatului de la Lisabona, dar până la urmă se ajunge la un acord, ceea ce permite tuturor să meargă mai departe împreună. În discursul meu din această după-amiază am încercat să dau un context strategic mai amplu pentru viitorul Europei și al, și al țării mele și al Balcanilor de Vest și să subliniez nevoia unor măsuri concrete către aderarea la Uniunea Europeană. Și asta pentru că cred în Uniunea Europeană. Vreau ca țara mea să adere la Uniunea Europeană, nu pentru că ne temem că o să fim lăsați pe, de, pe din afară, ci pentru că avem încredere că noi ne putem aduce o contribuție la consolidarea păcii și stabilității pe continent. În câteva zile, Serbia va sărbători 20 de ani de la căderea zidului Berlinului, la fel ca restul lumii. 9 noiembrie 1989 va reprezenta un moment cheie. Nu s-a tras niciun foc și războiul rece s-a încheiat. Pentru mulți dintre noi în Balcanii de Vest, această dată ne mai amintește un lucru, și anume o șansă pierdută care a dus la o mare tragedie. Astăzi, lumea este în mijlocul unei alte perioade de transformări. De data aceasta, noi, în Balcanii de Vest, dorim să nu mai scăpăm nicio șansă. Și suntem fermi, dorim să aderăm la Uniunea Europeană cât mai repede cu putință. Iată că ajung la sfârșitul discursului meu. Vreau să vă, să vă citesc cuvintele lui Johann Skerlich, unul dintre parlamentarii cei mai respectați din Serbia, care la sfârșitul secolului trecut a scris, citez, pentru ca democrația să fie o realitate în carne și oase, trebuie să înălțăm conștiința libertății pentru toți bărbații și femeile care doresc să-și umple plămânii cu aerul libertății și vieții trăite la maximum. Pentru mine asta înseamnă proiectul european și asta va însemna el în momentul în care va fi finalizat. Se va înălța conștiința libertății, ceea ce înseamnă că um, vom lăsa deoparte valori vechi ale democrației percepută ca un proces mecanic și neutru. Pentru mine, scopul este să mergem mai departe, mai sus, pentru a stabili punți de legătură. Și acest lucru înseamnă o comunitate de valori comune. Iar uh, acestea trebuie să fie înalte, dar în același timp să aibă adâncime, să reprezinte interese comune și să fie um, un far pentru noi, fiindcă sunt corecte. Am încredere că vom reuși să profităm de ocaziile strategice care se prezintă la, la ora actuală, pentru că dăm dovadă de îndrăzneală și încredere. Noi trebuie să înșpăcăm această ocazie pentru că este ocazia de a crește și a deveni mai buni. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru ocazia de a vă vorbi astăzi. Grazie, signor ministru. Mulțumesc, domnule ministru. Într-adevăr, o prezentare foarte interesantă din partea dumneavoastră. Deschidem acum dezbaterea și dau cuvântul în primul rând raportorului, domnul Carcin, și îl rog să nu vorbească mai mult de trei minute. Vă rog, mulțumesc. Prezidente, gospod minister, gospa veleposlanica. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, doamnă ambasador. Permiteți-mi, vă rog, mai întâi să vă mulțumesc dumneavoastră și Republicii Slovene și să vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut până acum pentru a îndeplinirii obiectivelor din foaia de parcurs. Vă felicit pentru tot ce ați făcut pentru uh, acordarea facilităților de vize. Serbia a înlăturat obligativitatea vizelor atunci când și-a îndeplinit și celelalte obiective cum uh, se va, când se va întâmpla, bineînțeles, concret și aderarea aceasta este până la urmă o problemă care ține și de populație. Eu aș du- m-aș bucura ca, de exemplu, la Crăciunul nostru să putem, la, de Crăciun să putem să părăsim, ca, ca cetățenii din Serbia să poată părăsi țara fără viză. Cred că, în orice caz, s-au făcut multe progrese și cred că atunci când Serbia dorește să obțină un rezultat știe să facă acest lucru. Vreau să vă felicit de asemenea și pentru faptul că ați găsit un statut pentru Voivodina. Aceasta va permite acestei regiuni ca Serbia, de asemenea, ca împreună cu Serbia să facă progrese în politica regională. Împreună cu alte regiuni, Serbia are nevoie de susținere și fonduri europene pentru coeziune și pentru cooperare și pentru cooperarea interregională. Serbia trebuie să fie un stat de drept, domnule ministru, și justiția trebuie să fie una pentru toată lumea. Codul penal al Serbiei nu poate să fie încălcat de nimeni. De aceea aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că anumite ONG-uri au constatat anumite cazuri de încălcare a drepturilor omului la proceduri care sunt pe rol în fața instanțelor sârbe. Un uh, stat suveran știe să-și controleze teritoriul și sunt convins, domnule ministru, că și dumneavoastră veți face acest lucru și faceți acest lucru deja. Cred de aceea că Serbia îi va găsi pe Mladic și pe Hagic și îi va extrada la tribunalul uh, de la Haga. Mă bucur și că Serbia colaborează cu Tribunalul Penal Internațional și cu alte state. Serbia este cel mai mare stat în această regiune și dacă este cel mai mare regiune, cel mai mare stat, are un rol așa cum îl au și Franța și Germania în Uniunea Europeană. Serbia poate să fie un motor al Uniunii Europene pe viitor, dar poate fi în Balcanii de Vest și o frână a Uniunii. Progresul Serbiei ajută și pe vecini și blocar, blocajele sale și dificultățile sale îi împiedică pe aceștia în evoluție. Nu pot decât atunci să mă exprim și eu bucuria pentru acordul pe care l-ați obținut cu EULEX pentru ca să obținem și în Kosovo mai multe progrese. În calitate de raportor, aș dori însă să vă spun că așteptăm ca Serbia și guvernul sârb să ceară populației din Kosovo să participe la alegerile locale, pentru că și ei au dreptul să aleagă și să fie aleși și au dreptul să fie parte la administrație și la procesele politice. Și în final, domnule ministru, mai vreau să spun următoarele. Până la urmă, viitorul aparține celor curajoși și sunt convins că în Serbia există destul curaj politic pentru a pune în aplicare pașii necesari care să ne surprindă pozitiv și care să ne convingă că teama ca Uniunea Europeană nu se poate extinde după aderarea Croației este una nejustificată. Dumneavoastră trebuie să ne demonstrați acest lucru, că Serbia poate să atingă încă mai și mai multe obiective și mai repede. Serbia nu poate să fie, fie victimă a, a uh, istoriei. Arătați-ne, vă rog frumos, care este viitorul dumneavoastră european și care este viitorul Balcanilor în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule Cacin. Acum are președint, cuvântul președintele Subcomisiei pentru Apărare, domnul Donjon. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru discursul dumneavoastră foarte important și foarte binevenit. Ne bucurăm că v-ați reiterat angajamentul și și um, dorința Serbiei de a adera la Uniunea Europeană. Uh, Vreau să vă spun că guvernul dumneavoastră a fost um, ales în 2008, la fel ca președintele Tagici, pe baza unui, unui program uh, foarte clar uh, și pe baza ambițiilor europene. Atunci acest, uh, acest vot a fost prezentat ca un referendum pentru sau împotriva Uniunii Europene. Uh, s-au uh, stabilit priorități, uh, opoziția a avut priori, alte priorități și a fost înfrântă. Astfel încât ne bucurăm că baza discursului dumneavoastră a fost prioritatea europeană. Dumneavoastră faceți nenumărate eforturi diplomatice în ceea ce privește Kosovo, despre care ne spuneți că ați vrut să, să fragmentați această uh, chestiune, să o puneți în compartimente separate, dar Uh, mi se pare că unele acțiuni ale guvernului sunt contradictorii și ne lasă să, înțel- să înțelegem că uh, prioritatea uh, europeană este umbrită adesea de prioritatea Kosovo. Aș dori să ne spuneți mai multe despre fapt. Trebuie să știți că 22 țări europene au recunoscut independența Kosovo și nu uh, um, vor reveni asupra acestei poziții cum veți gestiona această tensiune între ghilimele, să spunem, privind aceste, între aceste două priorități. Vreau să vă spun și câteva cuvinte despre extindere, pentru că v-ați referit la acest lucru în ceea ce privește această oboseală. Um, aici vorbesc în numele uh, partidului meu politic, partidului partidul președintelui Sarkozy. Pentru noi nu există nicio ambiguitate strategică în ceea ce privește extinderea uh, care să cuprindă toate țările uh, din Balcanii de Vest, inclusiv Serbia. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Domnul Taler are cuvântul. Grație, signor prezidente. Spoștovani gospod minister, gospa veleposlaniță. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimate domnule ministru, vă salut aici în Comisia pentru Afaceri Externe. Consider că prezența dumneavoastră aici este foarte importantă în acest moment. Acum se încearcă efectuarea integrării statelor balcanice în Uniunea Europeană. De fapt, încercăm să accentuăm nevoia acestei aderări. De exemplu, uh, ducem negocieri cu fosta, fosta Republică Iugoslavă Macedonia. De asemenea, ne dorim și în relația cu Serbia ca aceasta să înregistreze progrese în vederea aderării la Uniunea Europeană. Aici însă doresc să vă adresez o întrebare. Știm foarte bine care este motivul formal, motivul de conținut pentru ne, uh, neimplementarea acordului de stabilizare în Serbia. Însă nu ar fi posibil să fie furnizate dovezi uh, Um, concrete ca să vedem că Serbia este într-adevăr în căutarea lui Mladic și Hagic. Trebuie să vedem exact care este această situație pentru a depăși acest obstacol. Într-adevăr, Serbia trebuie să efecteze progrese în acest domeniu. Ieri am auzit de la colegul nostru Drovniac că uh, în relația dintre Zagreb și Belgrad s-a întâmplat următorul lucru. Zagreb a oferit uh, uh, o propunere Serbiei și anume de a stabili o graniță uh, cu Croația. Știm că acum există probleme la Dunăre. Care este concret? Cum arată concret această chestiune? Sunteți pregătiți să soluționați această problemă pentru a nu se ajunge la impedimente în aderarea la Uniunea Europeană? Vă mulțumesc, domnul Thaler. Doamna Runacek, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Sunt încântată că pot să vă văd pentru prima dată. Sunt noul raportor pentru Kosovo. În cele două minute foarte scurte, voi încerca să atrag atenția asupra acestui subiect. Am fost foarte încântată de uh, discursul dumneavoastră, foarte frumos din punct de vedere retoric și foarte frumos rostit în engleză. La fel mi-a plăcut cum ați accentuat faptul că este vorba despre libertate, democrație, perioada războiului s-a încheiat. Și eu sunt convinsă, cred în aceste valori și mă bucur că le-ați reiterat și dumneavoastră. Dumneavoastră ați spus că națiunea dumneavoastră este foarte uh, sigură în ceea ce privește declarația unilaterală de independență a Kosovo. Cred că alegerile de pe 15 noiembrie ar trebui să fie folosite pentru a acționa la nivel local și a sprijini inițiativele la nivel local. Aș dori ca sârbii din Kosovo să fie încurajați să participe la aceste alegeri locale, pentru că, la urma urmei, pentru cetățeni, indiferent că ei sunt sârbi sau uh, kosovari și așa mai departe, este imperios necesar ca ei să țină frâierele la nivel politic. Sunt de-a dreptul încântată că cetățenii dumneavoastră, țării noastre vor putea să circule liber prin Uniunea Europeană. Însă aici apare o întrebare din partea mea veți putea să asigurați controlul la nivelul granițelor cu Kosovo, veți putea să asigurați un control riguros, pentru că acolo se va situa, iată, granița internațională pe viitor. Și o ultimă chestiune. În ceea ce privește situația din Mitrovița de Est, cred că ar fi foarte important să folosiți mijloacele pe care le aveți, să folosiți atitudinea europeană pentru a sprijini integrarea oamenilor din această regiune. Știu că este o chestiune foarte dificilă și știu că ați spus că Serbia nu va recunoaște niciodată implicit sau explicit declarația unilaterală de independență a Kosovo. Dar eu știu că în domeniul politicii poate nu este cea mai bună cale să spunem niciodată. Vă mulțumesc. Onorevole Lunacek, la parola per două minute al Mulțumesc, domnul, colegul Tanov, pentru două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, felicitări, domnule ministru, pentru un discurs excelent în limba lui Shakespeare. Sau poate ar trebui să spun că dumneavoastră l-ați rostit în versiunea nord-americană din punct de vedere lingvistic. Întotdeauna am fost un prieten al țării dumneavoastră. Desigur, cunosc problema în ceea ce privește atitudinea față de război și atitudinile extremiste. Mereu am fost îngrijorat în ceea ce privește situația cu declarația unilaterală de independență a Kosovo și care vor putea fi repercusiuni la nivel global, la nivel legal și așa mai departe. Unele state membre au recunoscut Kosovo, altele nu. Jumătate din statele ONU au recunoscut independența Kosovo și se pare că pe viitor, în ceea ce privește uh, stabilitatea din regiune, această chestiune va rămâne una importantă, una spinoasă. Eu aparțin uh, grupului ECR și consider că această chestiune ar fi trebuit să fie analizată mai în detaliu, pentru că acum, iată, avem și situația din Mitrovița, care nu poate să fie soluționată în mod satisfăcător, tocmai din acest motiv. Nu sunt foarte optimist în ceea ce privește viitorul apropiat. Sunt raportor pentru Montenegru, o țară cunoscută pentru situația sârbilor de acolo, în, acest, în această comisie s-a discutat despre o poveste pozitivă în ceea ce privește pașii pe care Muntenegru întreprinde pentru a adera la Uniunea Europeană. În ceea ce privește acordurile bilaterale dintre Serbia și Montenegro, aș dori să vă adresez o întrebare. Cum puteți să coordonați relațiile de negociere pentru Uniunea Europeană sau legislația din uh, Serbia Uh, cu Montenegru. Monteneg Montenegru este o țară foarte mică, dar plină de resurse. În ceea ce privește criteriile de la Copenhaga, aș dori să vă întreb cum puteți să coordonați ceea ce se întâmplă în Serbia și în Montenegru. Vă mulțumesc. Două minute acum pentru Avi Ghirakis. Ε, μάλλον Αγκουράκης είπατε κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη. Bănuiesc că vrea să spuneți Angurakis, domnule președinte. Probabil că pe mine mi-ați uh, rugat să iau cuvântul. Da, păi atunci voi lua cuvântul. Mulțumesc și felicitări uh, ministrului de externe. Vreau să o salut și pe doamna ambasador. Permiteți-mi, vă rog, să fac două, trei remarci cu privire la discursul dumneavoastră. Sârbii nu sunt numai prietenii noștri pentru că uh, suntem în aceeași barcă, ci și pentru că am făcut uh, multe lucruri împreună, avem relații economice foarte bune. Problemele economice există peste tot în lume acum și la noi se simt aceste probleme. Poate că ați putea însă să ne spuneți mai multe despre situația economică din Serbia. Aceasta a fost prima mea întrebare. Și a doua întrebare este următoarea. La 10 ani după bombardamentele NATO, Am fost confruntați cu o situație extrem de dificilă în Balcani, iar acum Kosovo și-a declarat independența. Care este situația granițelor? Nu putem să spunem că lucrurile s-au rezolvat fără război. Serbia nu ar fi trebuit să accepte niciodată ca Kosovoul să își declare independența. Acesta a fost un act ilegal. Dar întrebarea mea este ce faceți dumneavoastră acum pentru ca să garantați integritatea teritorială a țării dumneavoastră. Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc domnule Angora că are cuvintul acum. Domnul Galer, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, v-am ascultat cu mare plăcere și vă susțin și eu în angajamentul dumneavoastră politic în direcția Uniunii Europene. În engleza dumneavoastră frumoasă americană ați numit toate cuvintele cheie pe care ne place să le auzim. Sunt de acord cu dumneavoastră că oamenii din Serbia își doresc o aderare la Uniunea Europeană în majoritate și cred că speranțele legate de Uniunea Europeană sunt de fapt speranțe pentru o viață mai bună și pentru că propria politică a fost întotdeauna dezamăgitoare pe trecut, în trecut. Sper deci că calea în direcția Uniunii Europene să nu conțină astfel de abateri, cum a fost cazul înainte. Mă bucur pentru populația sârbă că va putea călători liber în curând. Pot să înțeleg că mai aveți nevoie de câțiva ani în ceea ce privește problema Kosovo rea- și recunoașterea realităților în acest sens. Colega noastră, Luna Cec, a spus că în politică nu trebuie niciodată să spui niciodată și cred că ar trebui adăugat niciodată să nu spui niciodată în Balcan. Aș vrea să vă pun o întrebare mai precisă cu privire la Kosovo. Putem să primim de la dumne- putem să așteptăm de la dumneavoastră o uh, un îndemn către kosovari să participe la alegerile locale. Dacă nu este cazul, dacă nu doriți să faceți acest apel, atunci care este avantajul sârbilor din Kosovo dacă nu participă la alegeri, după părerea dumneavoastră? Și încă foarte pe scurt în legătură cu Mladici și Hagici. Dumneavoastră știți că noi știm că există destule structuri în Serbia care îi protejează pe Mladici, pe Hagici și pe alții ca ei și care știu și probabil unde se află aceștia în momentul de față. Întrebarea care se pune atunci este dacă vă este frică din punct de vedere politic să-i extradați sau dacă vă este teamă ca să se întâmple cum s-a întâmplat cu alții care au fost omorâți. Vreau să știu care sunt motivele pentru care nu se extradează aceste două persoane. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, domnule Galer, mulțumim pentru intervenție și acum cu dumneavoastră se încheie prima rundă de întrebări. Îi dau cuvântul acum domnului ministru și după aceea vom continua cu a doua rundă de întrebări. Vă rog, domnule ministru, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile dumneavoastră. Mulțumesc că, uh, pentru faptul că uh, sprijiniți progresul uh, Serbiei pe drumul european și mulțumesc mai ales domnului raportor. Așteptăm cu nerăbdare să conlucrăm cu domnia sa și cu restul uh, deputaților europeni pentru a reuși să um, aducem Serbia către aderarea la Uniunea Europeană. În primul rând, vreau să vorbesc despre uh, acest uh, proces de uh, înghețare a um, Uh, aderării la Uniunea Europeană. S-au întrebat multe, s-au pus multe întrebări despre cooperarea cu Tribunalul de la Haga. O să repet ceva ce am spus în discursul meu de deschidere. Noi dorim, suntem angajați întru totul pentru a ne asigura că toți uh, cei responsabili sunt pedepsiți. Uh, am, am, fost deja predate 44 de persoane uh, justiții, iar uh, De ce au mai rămas încă aceste persoane, unele în libertate, uh, cum ar fi Mlagici, Mlagici Hagici? Nu din teamă, vă spun, sigur, vă spun sigur, dar nu cred că putem face mai mult decât ce facem la ora actuală pentru a ne asigura că aceste persoane puse sub acuzare, care sunt încă, uh, uh, încă în libertate, sunt arestate și aduse în fața justiției, unde, bineînțeles, se pot apăra. Așa cum am spus în discursul meu introductiv, nu, uh, nu ne vom, nu vom răsufla ușurați până nu vom reuși acest lucru. Există persoane în Serbia care sprijină poziția guvernului și, bineînțeles, există și persoane care sunt total împotrivă. Dar ambele tabere sunt unite și asta când, este, când vine vorba despre eforturile pe care le punem noi. Amândouă, acest, a, aceste ambe, ambe, ambele tabere sunt de acord că noi facem tot ce ne stă în putință. Și Uh, există multe persoane implicate, dintre care și procurorul um, Bramerț uh, și nimeni nu are îndoieli privind eforturile pe care le facem și intențiile noastre la nivel politic și practic pe teren. Domnul uh, Bramerț este foarte implicat și primește, este bine ținut la curent de către serviciile noastre. E la Belgrad astăzi și în curând va, e, va ieși un raport care sper să oglindească foarte clar poziția noastră și anume cooperare de plină. Chiar și ultima dată când când uh, domnul Bramerț a avut ocazia să vorbească cu miniștrii de externe uh, din Uniunea Europeană, în momentul în care s-a întrebat, în care a fost întrebat dacă crede că Serbia ar putea să facă mai mult decât face, răspunsul a fost nu. Sper, deci, că ca această situație să nu se prelungească prea mult. Înțeleg, înțeleg care sunt îngrijorările și înțeleg că este un subiect delicat. Suntem cu toții politicieni, deci înțelegem cum merge politica. Dar vreau să vă spun un lucru. Croația este pe drumul cel bun către aderarea la Uniunea Europeană. O veste foarte bună. Pentru Serbia, pentru regiune, este o veste nemaipomenită. Dar, după ce va adera Croația la Uniunea Europeană, dacă va avea loc o pauză, o perioadă de respiro, pentru că unii susțin această idee. Și bineînțeles că nu este total lipsit uh, de raționament această, lipsită de raționament această idee. Dacă vom avea o pauză în extindere și dacă se va îmbina acest mesaj cu perspective foarte grele de aderare la Uniunea Europeană pentru Turcia, dacă aceste două elemente vor fi puse împreună, pauză de extindere și greutățile pe care le înfruntă uh, Turcia în ceea ce privește aderarea, uh, s-ar putea ca imaginea să nu fie, să fie negativă în uh, Balcanii de Vest. Noi am fost în aceeași, noi am fost atâția ani în istorie în aceeași barcă cu Turcia, iar acum va apărea impresia că suntem din nou puși în aceeași barcă. Astfel încât, vă rog din suflet, dacă credeți într-un viitor al Balcanilor de Vest în Europa, vă rog, nu, vă mai, nu ne mai țineți în așteptare atât de mult timp. Noi suntem gata să facem tot ce ne stă în, în putință și înțelegem că cooperarea cu Tribunalul Penal de la Haga este foarte importantă și vom face acest lucru, vom da dovadă de cooperare, nu pentru că este o condiție din partea dumneavoastră, ci pentru că noi credem, uh, într-adevăr, că este nevoie de această cooperare pentru a-i aduce pe toți cei vinovați în fața justiției. Acolo unde, își vor, uh, unde se vor putea apăra. Dar să nu, să, să nu treceți cu vederea aceste implicații politice mai vaste. S-au pus multe întrebări despre Kosovo. Bineînțeles, îmi va lua ceva timp să răspund la toate. Mulți spun că Serbia este țara cheie din punct de vedere strategic în regiune iar acest lucru se oglindește în faptul că avem doi raportori pentru Serbia, domnul Cațin și doamna Lunacek. Iată deci cum stau lucrurile. Bun. O să lucrăm cu ambii raportori. Suntem de părere că situația în Kosovo este foarte importantă și îi acordăm toată atenția. Vă mai spun încă o dată. Mulți s-au așteptat la un dezastru după declarația unilaterală de independență, ceea ce nu s-a întâmplat, pentru că Serbia din ziua de astăzi, Serbia de acum, a hotărât că nu mai vrea conflicte, că nu mai vrea violență. Ne-am opus acestei declarații uh, unilaterale de independență și vom folosi toate instrumentele pașnice pe care le avem la dispoziție pentru a ne atinge scopurile, ne vom folosi de instituții internaționale pentru a ne face cunoscută poziția. Nu cred că cineva poate reproșa unei țări că apelează la Curtea Internațională de Justiție pentru o anumită chestiune. Vom vedea ce are de spus Curtea Internațională de Justiție. Mă întrebați, ce faceți dacă hotărăște uh, Curtea că această declarație unilaterală de independență respectă, legisl- respectă dreptul internațional? Eu vă întreb ce o să faceți ce o să facă Uniunea Europeană dacă decizia va fi invers, dacă decizia Curții Internaționale va fi că nu se respectă dreptul internațional. Dar o să vedem ce o să se întâmple. Noi, noi ne folosim de dreptul nostru democratic de a ne proteja teritoriul într-o modalitate în care, care nu dăunează uh, situației din regiune și care nu afectează pe nimeni, indiferent de țara unde se găsesc. Fie, fie că e vorba de Kosovo, de Serbia, de alte țări din regiune, încercăm să evităm cu tot din adinsul Uh, războiul și instabilitatea. Când va veni hotărârea din partea curții? Cred că va trebui să vedem care este calea de urmat. Haideți să nu spunem niciodată, niciodată, știți cum se zice. Sunt de acord. Asta pentru orice. <laughs> și nu doar în ceea ce privește recunoașterea uh, Kosovo. Dar niciodată nu trebuie să spui niciodată, nu trebuie să excluzi nicio opțiune. Astfel încât, până atunci, trebuie să conlucrăm, să, să ducem mai departe încrederea și să progresăm. Pe măsură ce ne vom apropia de aderarea europeană, cred că atmosfera se va mai destinde și se vor contura soluții. Nu vreau să spun exact ce soluții, dar, cum am spus, nu trebuie să respingem posibilitatea găsirii unui compromis pe viitor. Da, am depus eforturi diplomatice uh, în chestiunea Kosovo. Dar spuneți-mi, vă rog, ce țară, într-o situație asemănătoare, ar hotărâ să folosească diplomația pentru a-și atinge scopul și, și, și apoi să nu uh, facă tot ce este în putință pentru acest scop. Sunt uh, țări uh, ale Uniunii Europene care, care investesc eforturi diplomatice pentru rezolvarea unor probleme similare. Astfel încât eu cred, atâta timp cât avem pace și stabilitate, cred că putem găsi o modalitate de a ne înțelege, chiar dacă uh, nu suntem de acord asupra acestei chestiuni fundamentale. Mă bucur foarte mult că procesul de aderare a Serbiei la Uniunii Europene în ceea ce privește uh, politicile europene, este în mod oficial uh, diferit de, uh, de chestiunea Kosovo. Și ar fi cel mai bine ca lucrurile să rămână așa. Pentru a putea să înregistrăm progres și pentru a merge mai departe, în momentul în care vom, cu, cu trecerea timpului, ne vom apropia de, de aderare la Uniunea Europeană, lucrurile se vor îmbunătăți. Serbia nu a putut să, să fie de acord cu alegerile locale care au avut loc, care uh, vor avea loc în, în, în Kosovo pe 15 noiembrie și care au fost anunțate acum câteva luni. După noi, aceasta este o idee proastă. Nu trebuie să aibă loc alegeri în afara uh, rezoluției ONU 1224. Noi am încercat să găsim o modalitate uh, Uh, modalitate de a avea aceste alegeri fără a încălca rezoluția. Nu era prea greu de făcut acest lucru. Dar nu s-a întâmplat așa. Deci, nu se poate sub nicio formă ca guvernul să sprijine aceste alegeri, pentru că ele încalcă rezoluția 1224 și nu sunt în conformitate cu uh, această rezoluție, ci în conformitate cu uh, Constituția, să zicem așa, între ghilimele pentru noi, Constituția Kosovo. Acest lucru uh, încalcă prevederile, dispozițiile Constituției Serbiei. Vreau să vă spun că nu este o plăcere pentru mine să susțin această poziție. Eu speram ca lucrurile să decurgă mai bine ar fi fost mult mai bine pentru noi toți să găsim o soluție pentru a ieși din această situație. Ultima dată, acum patru ani, președintele Serbiei a sprijinit și a sprijinit alegerile locale și nu au fost încununate de succes. Ultima dată când am sprijinit alegerile locale, 5% din uh, din uh, populația uh, sârbă a participat la alegeri. Uh, anul acesta s-ar putea ca procentul să fie chiar mai mic de 0,5% cât a fost data trecută. Iar, bineînțeles, sunt unii care sunt unele persoane în Serbia, la, care sunt de acord cu aceste alegeri. S-a pomenit acest lucru. Vreau să vă eh, reamintesc că Slobodan Milošević a avut albanezi în guvern. Deci, existau albanezi de partea lui Slobodan Milošević. Eu nu am considerat niciodată că acești albanezi întruchipează dorințele și conștiința albanezilor din țară, astfel încât Iată, tot timpul se vor găsi oameni de să, să, să susțină tot felul de lucruri, dar eu vorbesc despre legitimitatea democratică, care nu există aici. Situația este dificilă, sper să găsim o soluție. Sper că această soluție să o găsim în curând, după ce vor avea loc alegerile. Suntem gata să ne, să încercăm un dialog cu reprezentanții locali, astfel încât interesele lor să fie promovate și astfel încât uh, să nu se încalce nicio regulă. Nu s-a putut face acest lucru acum. Îmi pare foarte rău că s-a ajuns aici. Dar suntem gata să cooperăm cu comunitatea internațională pentru a rezolva această situație pe viitor, cât mai repede cu putință. Mulțumesc, domnule ministru. A doua rundă de întrebări. Din păcate, aveți numai un minut și jumătate la dispoziție, fiindcă prea multe persoane doresc să ia cuvântul și trebuie să ne respectăm timpul, doamna de Kaiser. Întrebarea mea nu s-a, a fost, nu s-a răspuns la întrebarea mea la relațiile între Montenegru și Serbia. Îmi pare rău, spune ministrul. Da, îmi pare rău. Want to, to address this issue. Um... Îmi cer scuze pentru această omisiune. Ieri, în Muntenegru, au fost prezentată situația președintelui și cred că acum relațiile dintre Serbia și Muntenegru se află în etapa de recuperare după ce a fost pierdută încrederea. Anul trecut, Muntenegru a luat decizia de a, de, de a recunoaște declarația unilaterală de independență a Kosovo într-un moment foarte dificil pentru Serbia și anume la o zi după votul din uh, Consiliul, uh, din adunarea generală a ONU. Și noi, cei din Serbia, ne-am, uh, am simțit că într-adevăr această decizie a venit într-un moment foarte nepotrivit. Serbia și Muntenegru, într-adevăr, au o relație specială, o relație specială care durează de câteva secole. Însă recunoaște, recunoașterea uh, Kosovo din partea Muntenegru nu a fost o chestiune de la sine înțeleasă pentru Serbia, motiv pentru care, iată, reprezintă o problemă spinoasă pentru noi. Dar în ceea ce privește contextul acestor relații speciale, uh, când vine vorba despre sănătate, servicii publice de sănătate, de educație, astfel de subiecte, trebuie să știți că relația dintre Serbia și Muntenegru nu s-a schimbat și nici nu se va schimba. Noi sperăm să construim cele mai bune relații posibile cu Muntenegru pentru că această țară va fi întotdeauna cea mai apropiată țară vecină, cea mai apropiată națiune vecină. Lucru care, iată, se întâmplă așa de secole și nu mă aștept să se schimbe. Există într-adevăr dezacorduri la nivel politic, la nivelul guvernelor, guvernul sârb și cel din Muntenegru, dar depunem eforturi pentru a le depăși pe acestea. Vă spun încă o dată, nu este o situație ușoară deloc pentru populația sârbă din Muntenegru. De aceea sperăm că vom colabora cu guvernul uh, din Muntenegru pentru a îmbunătăți această situație. Dar dacă vine vorba despre previziunile statului Muntenegru de a adera la Uniunea Europeană, trebuie să știți că tot ceea ce vom întreprinde noi se va traduce prin lucruri valabile și pentru Muntenegru. Lucru care va ușura puțin situația. La urma urmei, vorbim o limbă dacă nu identic, atunci foarte asemănată, foarte asemănătoare. Așadar, noi vom ajuta Muntenegru așa cum putem noi mai bine, pentru că este vorba despre un vecin foarte important. La urma urmei, nu avem un stat vecin mai important și mai apropiat decât Muntenegru. Haideți să spunem că se află la concurență cu Bosnia și Herțegovina, dar uh, ambele state vecine sunt foarte importante pentru noi, cu care vom continua să construim cele mai bune relații posibile. Onorevole De Kaiser, pe un minut. Doamna De Kaiser are cuvântul acum un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Aș vrea să vă felicit și eu pentru progresul țării dumneavoastră pe calea către aderarea la Uniunea Europeană și către democrație. Am trei întrebări pe scurt. Prima întrebare se referă la ce au spus și mai mulți colegi și anume îngrijorarea cu privire la Hagi și care în continuare este prezentă. Ați spus-o de trei ori. Facem tot posibilul pentru ca să Ați spus că faceți tot posibilul ca să se rezolve această problemă, dar ce nu este posibil din punctul dumneavoastră de vedere? Care sunt obstacolele pe care le vedeți în calea acestor acțiuni? A doua întrebare este extrem de dureroasă, cred. Procesul Caragici uh, ne amintește de imagini destul de îngrozitoare pe care le-am văzut. Știți că Parlamentul European a adoptat o declarație pentru comemorarea Sevreniței. Întrebarea mea este de ce Parlamentul dumneavoastră nu a adoptat niciodată o rezoluție despre acest genocid, condamnând uh, atacul sârbilor împotriva forțelor bosniace. Cred că este important să încercăm să comemorăm un eveniment important de acest gen pentru a putea uh, să reconciliem uh, spiritele. Și ultima întrebare, conflictul de frontieră cu Croația. Croația spune că a făcut pași în direcția Serbiei în uh, punctele problematice. Este adevărat? Puteți să ne confirmați acest lucru? Mulțumesc, doamnă de Kaiser. Are minutul, uh, cuvântul acum un minut și jumătate. Domnul Lot, doamna Lutford. Um, I'll... Mulțumesc, doamn, mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, o să felicit uh, Serbia pentru progresul înregistrat. Vreau să mă uh, refer la faptul că ați spus că Serbia nu dorește aderarea sa în detrimentul altora, ci uh, Uh, faptul că aderarea Bosniei Herțegovina este o prioritate pentru dumneavoastră. În ceea ce privește facilitarea vizelor, știți foarte bine că acest lucru este dorit pentru toate țările din uh, Balcanii de Vest. Uh, ambasada dumneavoastră de la Bruxelles a făcut lobby pe lângă noi pentru a contracara abordarea Parlamentului European de a confirma uh, o perspectivă rapidă a liberalizării vizelor, ceea ce mă surprinde. Și uh, se insista asupra faptului că Bosnia și Albania nu uh, pot să beneficieze de liberalizarea vizelor fără să întrunească uh, benchmark-urile. Eu uh, aș vrea o, o abordare uniformă și m-a, m-a uluit pur și simplu faptul că uh, ambasada dumneavoastră făcea lobby pe lângă Parlamentul European împotriva abordării noastre, ceea ce uh, se bate cap în cap cu ce a spus dumneavoastră aici. Sunt de acord cu doamna de Kaiser, nu înțeleg foarte bine cum se poate ca în momentul în care nu precupețiți niciun efort, uh, țara, în țara dumneavoastră nu, nu, se, uh, nu reușiți să-i aduceți în fața justiției, să aduceți în justiție persoanele uh, puse sub acuzare ca să sunt încă în uh, libertate și cum să avem încredere în justiția dumneavoastră când nu se poate face acest lucru? La parola al colega Pre... Mulțumesc. Domnul Preda, minus și jumătate. Și eu uh, publicarea în octombrie acelui mai pozitiv raport referitor la progresele Serbiei. Aș vrea de asemenea să uh, subliniez că e necesară deblocarea acordului interimar cât mai curând pentru a sprijini tocmai demersurile uh, guvernului uh, sârb, uh, mai ales în această perioadă de criză economică. Uh, vreau de asemenea să subliniez nevoia de a sprijini liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii sârbi dintr-o perspectivă a deschiderii contactelor pentru cetățenii acestei țări cu Europa. Aș avea o singură chestiune pentru domnul ministru. În raportul Comisiei Europene din octombrie se subliniază că uh, guvernul sârb a adoptat anumite măsuri în privința protecției minorităților, dar sunt exprimate de asemenea rezerve uh, în privința eforturilor pe care le-a făcut guvernul sârb referitor la unele minorități, inclusiv uh, cea a vlahilor, a românilor. Aș vrea să știu ce măsuri intenționează să ia guvernul sârb pentru a ameliora situația minorității române pe întreg teritoriul Serbiei. Vă mulțumesc. Grazie, onorevole Preda la... Mulțumesc, domnule Preda. Are cuvântul acum un minut și jumătate. Domnul Copa. Eh, θέλω και εγώ να καλωσορίσω εκ μέρους του, της πολιτικής μου ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului Socialiști și Democrați aș dori să îl felicit pe domnul ministru pentru progresele pe care le constatăm. Cred că este foarte bine că s-a început un dialog cu Kosovo. Al doilea punct se referă la colaborarea cu Tribunalul Penal Internațional. La ultimul raport, domnul Bramer a vorbit de progrese, s-a vorbit și de amnistia națională, care este, după părerea dumneavoastră, situația în momentul de față, având în vedere că cei doi inculpați principali nu au fost încă extradați. Ce se intenționează ca acțiuni la Belgrad în momentul de față? În acest sens, domnule Albertini, aș vrea să știu dacă am putea să-l invităm într-o reuniune a comisiei noastre pe domnul Brammer, pentru ca să auzim de la prima mână care este, de fapt, situația colaborării cu Serbia și poate am avea atunci și o perspectivă mai obiectivă. Eu aș saluta dacă ați putea să-l invitați la comisia noastră. Mulțumesc! onorevole Mulțumesc, domnule Copa. O să examinăm această propunere. Sper să reușim, într-adevăr. Acum, domnul Weigel, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule ministru. Un minut și jumătate este foarte puțin Vă salut uh, în calitate de reprezentant al uh, generației tinere de politicieni sârbi și sunt convins, așa cum a spus uh, și dumneavoastră, că veți fi în măsură să vă uitați eventual cu o altă privire pe Serbia, cu o privire și o abordare modernă. Mă bucur și că sârbii vor putea într-adevăr să călătorească uh, în Europa liberă, așa cum au putut-o părinții dumneavoastră. Și cred că această mișcare a fost într-adevăr un pas către o politică mai europeană. În momentul de față am acordat prea multă atenție însă problemei Kosovo. Am vorbit, sigur că este o problemă dificilă, dar pe de altă parte este un stat care a fost recunoscut de 22 de state din Uniunea Europeană. Vreau însă să spun următoarele. Am uh, vorbit astăzi și de uh, repatrierea sârbilor în Croația și vreau să vă întreb ce se întâmplă cu protecția sârbilor din Kosovo, ce se întâmplă și cu protecția mănăstirilor sârbe în Kosovo, pentru că aceasta este o parte importantă a discuției despre Kosovo. Apreciez gestul domnului președinte Tadici, care s-a dus la Sebrenița, dar uh, sunt uh, de acord și cu cei care au subliniat că Mladici trebuie să fie predat justiției. Mulțumesc! Președintele vorbește fără microfon, îmi cer scuze. I was listening Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am ascultat cu multă atenție toate intervențiile, dar la început ați vorbit despre prioritățile țării dumneavoastră și ați făcut-o într-un mod foarte elocvent, așa cum a spus-o toată lumea. Și m-am bucurat foarte mult că v-ați stabilit bine aceste priorități, după părerea mea pentru că ați vorbit în primul rând despre viitorul politic al țării dumneavoastră în Europa, în Uniunea Europeană. Sigur că așteptăm acum cu toții niște dovezi concrete cum că, într-adevăr, dumneavoastră mergeți pe această cale. Ați mai menționat și temerile legate de viziunile posibile în sensul că dacă Croația și după ce Croația va, fi, uh, va adera, uh, o să apară astfel de diviziuni. Astfel de lucruri au fost menționate și aș vrea să vă spun că nu este cazul să, fiți, uh, să vă emoționați foarte tare în legătură cu posibile speculații sau discursuri în legătură cu o astfel de diviziune. Dumneavoastră trebuie să vă concentrați pe îndeplinirea criteriilor de aderare. Dumneavoastră sunteți uh, liderul și uh, toată lumea trebuie să recunoască și să accepte dacă faceți așa, așa ceva. Uh, unii antevorbitori au menționat unele lucruri în acest sens și vreau să întreb dacă au dovezi ce face guvernul sârb, sârb pentru a rezolva aceste chestiuni legate de Mladic. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Gomes. Domnule ministru, salut și eu discursul dumneavoastră și progresele pe care le-ați făcut în legătură cu vizele. Dar, în legătură cu întrebările adresate de colegi legate de alegerile locale, toată lumea uh, se așteaptă să spuneți oamenilor că trebuie să participe. Pentru că altfel nu participă, uh, oamenii nu participă și nu se pot implica în conducerea propriilor lor vieți și uh, afaceri. Deci sunt împiedicați să-și aducă contribuția la buna guvernare democratică a Kosovoului. Și în legătură cu justiția am o întrebare. Ați spus că știți cât este de importantă situația legată de radio și așa mai departe. Dar dacă acești criminali de război urmează să fie judecați, de ce împiedicați exercitarea justiției în Mitrovica? De ce de ce faceți acest lucru? Pentru că acest lucru nu servește uh, uh, justiției și nici poporului kosovar sau uh, sârb. În Mitrovica există o economie de tip ilegal și criminal care nu aduce servicii nici Serbiei, nici Europei și nici regiunii balcanice în general. Mulțumesc! Și acum doamna Pike, un minut și jumătate. Doamna Pac, domnule ministru, nu vreau să intru iar în toate detaliile, vreau doar să resping un lucru pe care l-am auzit înainte. Nu se poate să fie posibil ca Serbia, care, sârbii care trăiesc în Kosovo și care vor să participe la aceste alegeri să fie comparați cu albanezii pe care, care îl susțineau pe Milosevic. Vă rog frumos să retrageți această afirmație. Ieri am primit opt sârbi tineri la mine în birou care au venit acompaniați de um, diferite personalități internaționale care mi-au spus că sunt gata să susțină participarea la alegeri în uh, municipalitățile descentralizate nou instaurate și că doresc ca dumneavoastră să îi ajutați pentru ca să curiască și să lucreze și să trăiască împreună. Vă rog frumos să retrageți ce a spus față de albanezii care îl ajutau pe Milosevic. Nu există așa o comparație. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Pac. Are cuvântul acum. Un minut. Doamna, doamna Băsescu. Un minut, vă rog. Voi vorbi foarte pe scurt. Ministrul de Externe, aș fi dorit să vă întreb cum sprijină mai românii din Valea Timocului și ce măsuri au fost luate pentru recunoașterea drepturilor românilor din această zonă. Se știe că Serbia de răsărit nu recunoaște minoritatea românească, din care fac parte aproximativ 250.000 de persoane. Serbia recunoaște doar minoritatea românească din Banatul Sârbesc. Vă mulțumesc mult! Grazie, onorevole Bazescu. Mulțumesc, doamnă Băsescu. Și acum, tot o intervenție de un minut, doamna Lunacek, care va încheia această rundă. Mr. Minister, with all my... Domnule președinte și domnule ministru, cu tot sprijinul meu pentru integrarea uh, Sârbiei în Uniunea Europeană și cu toată recunoașterea progreselor făcute de țara dumneavoastră, uh, trebuie să arăt foarte clar că eu sunt raportorul Parlamentului pentru Kosovo și nu pentru Ser Serbia și în calitate de politician care este și în Parlamentul său național, nu am fost încântată că nu am avut o rezoluție uh, uh, a Națiunilor Unite cu privire la Kosovo. Dar asta este situația și sunt într totul de acord cu cele spuse de doamna Paca din Aori. Uh, și eu m-am întâlnit cu delegații sârbi și kosovari și am fost impresionat de activitatea lor. Dar dumneavoastră spuneți eh, că nu vă face plăcere, că nu puteți eh, să susțineți aceste alegeri locale. Îmi pare rău, acest lucru nu este posibil, pentru că în politică lucrurile sunt posibile dacă există voință politică și alegerile locale în Kosovo înseamnă să luați problema serios în mână. Deci, continuă să fie posibil acest lucru pentru dumneavoastră nu trebuie să le aprobați, ci să le cereți să participe, să preia, să-și preia soarta în propriile mâini, dacă doriți, ca cetățenii să participe la viața democratică din țara dumneavoastră. Mulțumesc! Grazie, onorevole Luna, ce si concluzi. Mulțumesc! Și cu asta am încheiat dezbaterea sau seria întrebărilor și dau cuvântul domnului ministru. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să răspund uh, aceste întrebări și cât și cea legată de chestiunea frontierei cu uh, Croația. Cred că s-au făcut unele progrese. Mm, lent, dar nu am mai vorbit despre acest lucru înainte, de, deci, deși faptul că acum abordăm această problemă reprezintă deja un progres. Nu e ușor să faci progres atunci când pornești de la zero. Deci, pentru viitor, cred că potențialul este bun, deși situația este foarte complicată. Dar sper foarte mult uh, și foarte tare că problema se va uh, rezolva înainte să devină o uh, povară sau să afecteze celelalte priorități. Până la urmă, și noi vom fi un stat membru al Uniunii Europene și atunci întreaga problema frontierelor va avea un alt înțeles. Acestea fiind spuse și după ce am uh, discutat de curând problema frontierelor în legătură cu ceea ce e bine și ceea ce nu este uh, foarte bine în practică și ceea ce se poate face și ceea ce trebuie să facem, e bine, vom încerca să facem eforturi serioase uh, bilaterale cu Croația în acest sens, astfel încât acest lucru să nu devină un obstacol în calea nimănui. Deci, uh, în legătură cu răspunsul la întrebarea privind refugiații din Croația care trăiesc acum în uh, Serbia. Ei bine, problema continuă să fie foarte dificilă, nu s-au făcut progrese suficiente până acum. Sperăm că în viitor vom reuși să progresăm mai mult Uh, la conferința refugiaților la Belgrad în luna februarie și care va fi organizată noi împreună cu un altul comisariat al Națiunilor Unite și uh, sperăm că și Comisia uh, Europeană va participa la această conferință. Deci sperăm într-o participare a Uniunii Europene la nivelul cel mai înalt. Nu este uh, vorba neapărat de o dezbatere despre Croația, ați avut deja una, o astfel de dezbatere în această dimineață, deci nu vreau să insist foarte mult. Problema dreptului de repatriere a sârbilor uh, din Croația în timpul operațiunii Storm în 94 când peste, 200, uh, peste 250 de mii de sârbi au fost afectați, deci revenirea lor, repatrierea lor în zonele din care au fost dați, au fost expulzați, nu a fost rezolvată în mod uh, satisfăcător uh, dar uh, recunoaștem eforturile făcute de guvernul croat și dorim să continuăm să colaborăm cu acest guvern, cât și cu toți ceilalți care doresc să ne ajute pentru a ne asigura că toate persoanele care au fost expulzate în anii 90 vor putea să se întoarcă acasă și să devină cetățeni cu drepturi de pline ai țării în care s-au născut. Deci vom continua să lucrăm împreună cu Croația și cu toți ceilalți pe această temă. Foarte multă eh, lume eh, pune întrebări în legătură cu eh, Mladic și activitățile criminale. Încerc din răsputeri Eh, să-mi dau seama ce am omis în ultimele mele comentarii. Poate că e nevoie de o lămurire suplimentară. Atunci când spun că nu există nimic, deci niciun lucru pe care am putea să-l facem și nu-l facem, deci care nu este în puterea noastră, da, asta a fost întrebarea, ei bine, vreau să spun că pur și simplu nu-mi dau seama care ar fi răspunsul aici. Ehm, căutăm fiecare centimetru pătrat din uh, țara noastră. Deci facem eforturi foarte, foarte mari, eforturi care au fost practic internaționalizate. Dacă cineva are vreo propunere sau vreo uh, sugestie, suntem uh, dispuși uh, și deschiși să le primim aceste sugestii și să le utilizăm în uh, eforturile noastre. Dacă am, uh, am ști unde este Vladici, atunci, sau dacă am fi știut, uh, e bine, nu ar mai fi acolo și vă asigur că poziția noastră este cea de acum și care nu se va schimba nici în viitor. Sigur că uneori nu e deloc ușor să găsești o persoană uh, care a fost un comandant de nivel uh, înalt în timpul uh, războiului și care cunoaște și are acces la um, locuri din munți care sunt, eu știu, inaccesibile și este foarte greu să um, îl urmărești pornând de la ultimul loc unde a fost văzut. Uh, europenii, americanii uh, încearcă uh, să găsească pe Osama Bin Laden și iată că de atâta vreme și nu au reușit. Și noi încercăm să îi găsim pe criminalii noștri de război pentru că credem că mm, fiecare persoană mm, bănuită trebuie să ajungă în fața justiției. În legătură cu Bosnia și Herțegovina, Vreau să vă spun că, cu tot respectul, respingem acuzația care ne-a fost adusă. Cum că guvernul Serbiei și ambasada au lucrat împotriva uh, Uh, programului de liberalizare a vizelor, într-un fel sau altul, pentru Bosnia și Herțegovina. Uh, dacă doriți să știți care este poziția oficială a guvernului Serbiei, e bine, noi credem că acest program ar trebui să se aplice de mâine. Deci acești oameni să beneficieze de liberalizarea vizelor începând chiar de mâine. Poziția oficială a guvernului sârb este că sperăm foarte tare că Bosnia și Herțegovina vor beneficia de aceleași drepturi. Deci cetățenii acestor țări vor beneficia de același drept ca și cetățenii sârbi, cei din Muntenegru și Macedonia. Și asta cât mai curând cu putință ar fi, după părerea mea, extrem de riscant uh, să lăsăm pe cineva pe din afară. Dacă am avea o baghetă magică care să ne permită să facem ca acest lucru să intre în vigoare de mâine pentru Bosnia și Herțegovina, e bine, aș sugera să o folosim chiar de mâine, lăsând la o parte criteriile și etaloanele necesare. Deci asta este voința noastră politică și suntem dispuși să facem tot ce ne este cu putință pentru a obține acest lucru. Nu ne, ne displace profund situația uh, Eh, în care eh, nu, nu, nu putem să facem ceva. Politica Serbiei este următoarea legătură cu Bosnia și Herzegovina, Dorim ca această țară să rămână unită, eh, să prospere, să meargă pe drumul integrării și să nu rămână în urmă în nici un fel oarecare. Asta este poziția Serbiei și nu se va schimba atâta timp cât acest guvern va fi la conducerea țării. În legătură cu Srebrenica, vreau să spun încă o dată că am avut momentele noastre uh, dificile. Uh, am uh, celebrat 10 ani de la acest, de această faptă. Uh, de, uh, președintele meu a fost acolo și eu am fost alături de el și președintele a spus uh, clar care este părerea lui. A fost ales de către oameni și susținut de către cetățeni suntem mândri de acest lucru și vreau să vă asigur că sub nicio formă, niciodată, nu vom încerca să uităm sau să permitem să se uite ce s-a întâmplat la uh, Srebrenica. Și sper uh, cu toată tăria că în curând vom ajunge Uh, în, la acel moment, în timp în care aceste lucruri, aceste crime de război, multe, care au avut loc, să fie în spatele nostru, în trecutul nostru. Dar nu ne uh, vom uh, abandona responsabilitățile și vom încerca să lucrăm cu Tribunalul de la Haga și să depășim aceste momente. Astea sunt răspunsurile mele. Îmi cer scuze dacă nu au fost suficient de, de complexe și nu au uh, răspuns poate tuturor uh, temerilor dumneavoastră. Vreau să vă asigur însă că nu vom avea odihnă până când această problemă nu va fi depășită și rezolvată. În legătură acum cu uh, colaborarea cu EULEX, Vreau să subliniez încă o dată faptul că suntem pe uh, deplin angajați într-o deplină colaborare. Cred că uh, Serbia uh, se dovedește poate chiar partenerul cel mai solid mm, vehiculele și proprietățile nu sunt arse, nu sunt distruse de către sârbi se întâmplă la Prișina și la Mitrovița acest lucru. Ele sunt, de fapt, arse de către albanezi. Cred că trebuie să facem un pas înapoi și să privim lucrurile de la oarecare distanță. Lucrurile și situația din Kosovo se îmbunătățesc. În ciuda unor dezacorduri foarte profunde și foarte serioase, care există și care nu o să dispară peste noapte vom continua să ne implicăm uh, pentru a rezolva situația. Pentru că, într-adevăr, situația din Kosovo este una dificilă. Atunci când vorbim despre crima organizată, e bine, aceasta este poate una dintre chiar capitalele crimei organizate din Europa și poate chiar mai mult decât Europa. Este o situație foarte dificilă, foarte nefericită și Serbia nu are uh, Uh, capacitatea uh, de uh, a face față de una singură, nu poate decât să se asigure comunității internaționale în conformitate cu deciziile luate. Deci sunt de acord că situația din Mitrovița este departe de a fi una bună. Există și alte uh, părți în Kosovo în care uh, situația nu este uh, minunată în ceea ce privește traficul, crima organizată și o serie întreagă de alte probleme foarte serioase pe care trebuie să le abordăm cu toată dăruirea și seriozitatea pentru a încerca să le eliminăm. În legătură acum cu proprietățile biserici și mă refer la Biserica Sârbă. Vreau să vă spun într-adevăr că situația este foarte dificilă. Vreau să vă spun că există elemente de patrimoniu universal care sunt periclitate. E vorba de mănăstiri din Evul Mediu care se află într-o situație foarte dificilă. Chiar în acest moment în Kosovo. Probabil că ați, ați auzit despre mănăstirea Decenii, una dintre cele mai vechi și cele mai frumoase mănăstiri medievale din Serbia. Deci vorbim de patrimoniu UNESCO care este periclitat și ne confruntăm cu refuzuri repetate de returnare a proprietății și chiar a registrului cadastral. Chiar dacă nații funcționari eh, internaționali au eh, eh, dispus și au cerut acest lucru. Deci Iată, într-adevăr, o situație foarte dificilă. Vreau să uh, menționez un lucru pe care l-am menționat de multe ori în Consiliul de Securitate. Vorbesc de orașul Jacovița uh, și acolo, în centrul acestui oraș, era o biserică care nu mai este. Știți ce s-a întâmplat cu această biserică? Ei bine, a fost arsă uh, și s-a construit în locul ei un parc public acolo, pe locul unde se afla această biserică, din centrul orașului. Deci s-a ras de pe fața pământului orice urmă de, de existență a acestei biserici. Am menționat de trei, lucru, de trei ori acest lucru în Consiliul de Securitate. L-am menționat la UNESCO, îl menționez și în fața dumneavoastră. Pentru că acesta este calea împăcării și a reconcilierii să ardem și să distrugem bisericile și după aceea să uh, punem caldarâm deasupra uh, sau să construim parcuri publice? Nu cred. Uh, îmi pare, îmi cer scuze că m-am implicat emoțional atât de, atât de mult în uh, răspunsul pe care l-am dat la această întrebare. Dar Cred că mulți dintre dumneavoastră știți că avem o, niște valori istorice și ne implicăm emoțional foarte mult în uh, trecutul și în valorile noastre. Apoi, au existat două întrebări legate de problema minorității române. Uh, colaborăm uh, strâns cu minoritățile care sunt reprezentate în guvernele locale, deci avem parteneri Eh, cred că există un parteneriat foarte bun și încredere care există între români eh, și eh, sârbi. Deci, vom continua să lucrăm strâns, să colaborăm și să ne asigurăm că niciun fel de minoritate etnică și nici cea română, evident, nu se află într-o poziție dificilă în Serbia. Cred că atunci când este vorba de protejarea minorităților etnice, Serbia poate să susțină că este un lider. Deci aceasta este Serbia democratică pe care eu o reprezint. Iată ce se eh, întâmplă în Voivodina, care, care este